Right. Um, right. Welcome everybody to... Bine ați venit cu toții la ședința din această dupămasă. Vreau să vă previn încă de acum că voi încerca să începem la timp ședințele comisiei și să nu respectăm acel sfert academic, pentru că altfel penalizăm persoana care este uh, programată prima cu un raport. Deci, oricum, acum începem cu punctul Acum, nu, acum că Hans-Peter Martin este prezent, putem vorbi despre o decizie a coordonatorilor din iulie. A trebuit să discutăm atunci dacă aplicăm regulile Parlamentului, care nu dădeau poziții în grupul coordonatorilor decât grupurilor și vicepreședintelor, în, în comisie, comitetul sau comisia coordonatorilor. Noile reguli ale Parlamentului specifică faptul că e vorba de o ședință a coordonatorilor numiți. Cei neafiliații nu pot participa. Coordonatorii au hotărât să aplice aceste noi reguli și Hans-Peter Martin mi-a cerut să fac acest anunț. Nu știu dacă doriți să luați cuvântul în legătură cu acest uh, lucru, dar oricum există și o procedură de apel în fața conferinței președinților de comisii. Îmi cer scuze că trebuie să te întrerup, scurt, dar este vorba de drepturi fundamentale ale membrilor acestui for, pentru că am fost aleși cu toții pe aceleași premise. Azi dimineață, când uh, colegii americani erau aici, nu am vrut să creez o impresie greșită menționând aceste aspecte. Mulțumesc că mi-ați uh, comunicat în mod oficial uh, acest rezultat. Noi am solicitat și opinia um, juridică din partea Consiliului, um, mi s-a spus, deci până acum obiceiul era um, ca eu să fiu coordonator al celor neafiliați. Deci până acum exista această posibilitate ca cei neafiliați să aibă un, uh, o poziție de coordonator. Asta s-a făcut uh, făcându-se o analogie cu, un repre cu reprezentantul din conferința președinților. Însă acum s-a modificat regulamentul de procedură în așa fel încât s-ar putea uh, interpreta uh, că nu mai avem acest drept. Eu sunt coordonator în mai multe comisii și acum mi s-a uh, comunicat în mod oficial că Deocamdată, for the time being, îmi este uh, refuzată această uh, poziție de reprezentant în calitate de coordonator al neafiliaților. Având în vedere aceste lucruri, trebuie să protestez pe toate căile care îmi stau la dispoziție și trebuie să vă spun că drepturile de membru al acestui parlament uh, Uh, ne sunt încălcate pentru că nu avem posibilitatea de a participa la discuții și uh, luări de decizii uh, fundamentale. Am fost mandatat în mod oficial să vă spun dumneavoastră, doamnă președinte, ce s-a discutat la aceste reuniuni ale coordonatorilor, pentru că altfel noi nu putem să aflăm ce s-a discutat la aceste reuniuni ale coordonatorilor. Nu am primit nici uh, procesele verbale de la aceste uh, reuniuni. Uh, mi s-a spus că deja au fost distribuite o serie de rapoarte și trebuie să vă spun că există pericolul ca aceste, aceste atribuiri de rapoarte să nu fie în conformitate cu legislația în vigoare. Eu sper personal că nu se va ajunge la dificultăți în acest sens. Sper că se va găsi o soluție cât se poate de rapid la conferința președinților, tocmai pentru a uh, avea o Europa funcțională și constructivă. Desigur, dacă uh, suntem discriminați așa cum uh, suntem acum, va trebui să protestăm și eventual să mergem și să, uh, să facem publică această discriminare. Dar sper să nu fie necesar. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you for that. Uh... Mulțumim. Din câte mi-aduc eu aminte de la ședința coordonatorilor, am căzut atunci de acord că vom aplica regulile. Procesul verbal nu a fost încă trimis nimănui. Am avut o consultare rapidă cu secretariatul și am căzut de acord ca procesul verbal al ședinței coordonatorilor să fie trimis tuturor cât de repede, dar având în vedere vacanța, nu s-a reușit acest lucru. Se pare de asemenea că s-a făcut o greșeală în sensul că ar fi trebuit să primiți uh, detaliile înaintea numirilor ca să puteți cere, dacă doreați să cereți ceva, să cereți ceva, să faceți acest lucru. În momentul în care s-a luat o decizie, până în momentul în care se iau decizie, oricum uh, ne vom asigura că veți fi informat de tot ce se întâmplă din punct de vedere documentar, iar dacă doriți uh, să ascultați uh, ședința coordonatorilor, e posibil. Credem că interpretarea regulilor este următoarea coordonatorii din partea grupurilor au o poziție comună și nu se ținea cont de um, membrii neafiliați. Se pare, s-ar putea ca aceste, um, această abordare să fie revizuită. Oricum, am ținut cont de ceea ce tocmai ați spus. Vom încerca oricum să avansăm și ne vom asigura că veți primi toate informațiile și veți uh, putea să beneficiați de posibilitățile de apel. Doriți să mai spuneți ceva? Vă rog, foarte pe scurt. Nochmal Entschuldigung, dass ich Sie da aufhalte. Um... Încă o dată îmi cer scuze um, că trebuie să intervin. Vă mulțumesc, mi se pare foarte bună abordarea dumneavoastră și uh, sper că îmi puteți uh, acorda statutul de observator tăcut uh, deci, practic, așa am înțeles, pot participa la aceste reuniuni, dar fără să iau cuvântul? Da. Cred că puteți trimite un uh, membru al secretariatului dumneavoastră. Nu dumneavoastră să fiți prezent, fără să puteți lua cuvântul. Eu acum nu pot uh, să resping o decizie a coordonatorilor. Poate că coordonatorii vor rediscuta acest lucru dar poate că se va modifica și interpretarea regulilor până atunci. Oricum, eu voi face ce voi putea, dar voi ține cont de hotărârile luate și dacă puteți, sper să puteți accepta acest lucru, pentru că uh, oricum, aceste lucruri trebuie uh, abordate în, uh, de către întregul Parlament, nu doar de aceste comisie și cred că sunteți de acord că toate comisiile ar trebui să facă același lucru, nu să acționeze în mod divers uh, de la o comisie la alta. Noi am luat o decizie respectând regulile și cam asta ar fi. Nu este o decizie politică. Dacă puteți accepta acest lucru, atunci haideți să trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de schimb de opinii privind prioritățile politice pentru cea de-a șaptea legislatură. Cred că ați primit un document pregătit de secretariat. That, that is, uh, already... pe care avem cam tot ce se va discuta în această legislatură, se poate prevede în orice caz, și obiectivul acestei dezbateri este să evaluăm aceste informații și să spunem care sunt, uh, ce rapoarte sunt prioritare pentru noi. Și, de asemenea, dacă dorim alte rapoarte de inițiativă, putem să, puteți să le propuneți acum. După, ce, după această dezbatere, voi uh, trimite o scrisoare conferinței uh, președinților de comisii cu prioritățile comisiei noastre. Înainte de a trimite această scrisoare în care vom prezenta pe scurt uh, ceea ce vom fi discutat aici, um, această scrisoare sau acest proiect va fi trimis coordonatorilor pentru ca acestea să fie de acord, să o aprobe momentul în care um, prioritățile noastre ajung în fața conferinței președinților de comisii, probabil că se va transforma sau va ajunge, va face parte dintre o prezentare a priorităților întregului Parlament. Deci iată care este scopul acestei discuții de azi. Știm oricum că reglementările financiare reprezintă o prioritate. Um, acestea fiind spuse, deschid acum dezbaterea și poate că într-o anumită măsură anumite elemente pe care dorim să le discutăm ne vor pregăti pentru dezbaterile ulterioare cu miniștrii uh, din partea președinției uh, suedeze cu care vom discuta mai târziu. Deci acestea fiind spuse, mă uit la coordonatori. Doriți, domnule Gozes, să începeți? Aveți observații? Sau doriți ca altcineva să înceapă? Mulțumesc, doamna președinte. Am să vorbesc foarte pe scurt. Și noi credem că subiectele legate de reglementare sunt uh, deosebit de importante, precum și monitorizarea prevederilor uh, care au fost adoptate anul trecut cele cu privire la agențiile de notare, de exemplu, e important în ochii concetățenilor noștri să vadă că suntem vigilenți cu privire la efectele crizei economice. Acum, mai mult ca niciodată, alegătorii noștri sunt nerăbdători și ar fi bine să le putem da un răspuns adecvat. Cam atât am avut de spus deocamdată. În rest, cred că cu toții uh, suntem de acord când e vorba despre stabilirea priorităților. Să ne asigurăm că măsurile care au fost votate sunt efectiv aplicate și că textele care au fost adoptate sunt eficiente și pragmatice. Căci noi dorim să avem o reglementare eficientă cu efecte concrete și nu numai o reglementare de dragul reglementării. Domnul Bulman acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu ceea ce a spus antevorbitorul meu, cu în mod cert. Mă uit la ceea ce ne-ați uh, trimis uh, și servici, la ce ne-au trimis uh, serviciile și uh, îmi dau seama că nu suntem în situația de a trebui să căutăm uh, noi priorități. Vom avea mult uh, de lucru pentru a face treaba cum trebuie. Însă aș dori să vă atrag atenția asupra două aspecte. Odată, uh, este vorba de munca legislativă neces necesară, tocmai pentru că începem această legislatură, tocmai pentru că am avut azi dimineață uh, uh, invitați din Statele Unite. E bine, dați-mi voie să subliniez încă o dată că, după părerea mea, uh, dotarea cu care lucrăm noi, mă refer și la cea financiară și resursele, atât cele umane cât și celelalte resurse, E bine, toate acestea uh, nu sunt comparabile cu răspunderea pe care uh, o ducem. Și dacă ne comparăm cu legislatorii, cu legiuitorii din Statele Unite, știm care este diferen diferența în uh, dotarea și resursele noastre față de cele ale lor um, când este vorba de a face această muncă legislativă. Eu cred că de multe ori vom avea nevoie de expertiză, uh, expertiză care să nu fie numai expertiza lobbyiștilor, să nu fie expertiza numai a celor care sunt afectați de legislația noastră. E bine, vom avea nevoie de mai mult decât atât uh, pentru a face legi bune. Încă un aspect. Oricât de necesare și cât de importante ar fi reglementările pentru piața financiară, este esențial să uh, continuăm cu uh, aspectul macroeconomic al muncii noastre. Nu trebuie să neglijăm această dimensiune. La asta se, uh, num, uh, printre asta se numără urmarea uh, planului de relansare, să vedem ce uh, s-a ales din, impuls, din impulsurile uh, Uh, și uh, stimulentele uh, stabilite de către fiecare stat membru pentru relansarea economică, să vedem care au fost inițiativele la nivelul statelor membre. Trebuie să, de asemenea, să ținem cont de faptul că Lisabona va intra în vigoare și că poate duce la o nouă strategie și că va duce la o nouă strategie economică în viitor. Um, aici aș uh, sugera un, un raport de inițiativă uh, cu privire la, uh, la liniile directoare ale politicii economice. Ei bine, acestea sunt munca esențială a um, comisiei noastre și trebuie să avem rapoarte cu privire la această temă. În ultimul timp s-a abordat această temă în pachetul cu privire la linii directoare, însă eu nu știu cum, uh, vai, cum vom aborda Lisabona 2 în viitor, dacă va exista un grup de lucru special. Uh, oricum, aș vrea să preluați această diferențiere în scrisoarea pe care o veți scrie pentru a putea uh, Uh, fi flexibil în deciziile luate la conferința președinților. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc! Pot să vă aduc la cunoștință că am avut o întâlnire ieri cu domnul comisar Almunia și voi prezenta un raport uh, la o întâlnire deschisă a coordonatorilor pe data de 15 octombrie sau chiar dumnealui va veni la această întâlnire. Dar oricum am notat ce ați spus dumneavoastră. Cineva din partea ALDE vrea să ia cuvântul? Da, mulțumesc, doamna președinte, nu am mare lucru de adăugat la ce s-a spus deja în plus de această ordine de zi deja foarte încărcată, am dori în următoarele săptămâni să putem să adresăm întrebări candidaților la postul de comisar. Trebuie să putem să ne exercităm controlul democratic pe lângă uh, candidatul la președinția comisiei și candidații la posturile de comisar uh, care au legătură cu comisia noastră. Da, am notat și acest lucru, spune președinta. Mulțumesc. Doamnă președintă, cred că în afară de propunerile care apar pe această listă, mai rămân unele chestiuni de abordat în această comisie și care sunt la fel de importante de exemplu, eficacitatea planului de redresare economică. Apoi, în ce privește politica monetară, cât mai repede cu putință, va trebui să ne întrebăm în ce măsură banii publici care au fost puși la dispoziția uh, entităților financiare au fost folosiți spre folosul firmelor și consumatorilor. Apoi, trebuie să vedem care este planul anticriză al uh, Băncii Centrale Europene. Pentru că e exclus să acceptăm să se pună fondul la dispoziție și apoi să ajungem la o creștere a inflației. Apoi, despre politica bugetară. Așa cum știți, dragi colegi deputați, în 2005 s-a făcut o revizuire a pactului de stabilitate și de creștere pentru că Franța și Germania aveau dificultăți în respectarea tuturor criteriilor. Acest pact revizuit a fost testat și acum aș vrea să știu ce intenționează să facă Comisia. Și care a fost eficacitatea dovedită sau nu a acestui plan revizuit. Dacă Comisia ne poate da răspunsuri concrete, poate că în unele state membre s-au eliberat fonduri, dar nu s-au văzut rezultatele finale. Apoi, Având în vedere situația bugetară în Statele Unite, oare mai putem accepta uh, creșterea cheltuielilor în acest stat? Cu alte cuvinte, mai putem crede într-o stabilitate bugetară în uh, Statele Unite ale Americii, având în vedere politica lor actuală? Mai multe politici elaborate acum urmează să fie uh, să intre în vigoare cu începere din anul 2011 toate aceste politici din cadrul strategiei Lisabona 2. Ar fi bine ca parlamentele naționale să poată și ele să fie implicate și să își dea avizul. Și ar trebui să punem accentul pe sprijinirea competitivității și creșterea productivității în spațiul economic european. E nevoie de asta acum, când traversăm o perioadă de criză, așa cum era nevoie de așa ceva și înainte. În sfârșit, când vorbim despre dezechilibrele macroeconomice, suntem conștienți de fapt, oare de faptul că tocmai aceste dezechilibre între ratele de schimb ale principalelor monede mondiale a fost uh, un factor declanșator al crizei? Poate ar fi bine să revizuim sistemul, de, pactul de la Bretton Woods și să reformăm sistemul internațional. Cam atât uh, doream eu să adaug la dezbaterea prezentă. Dacă Comisia Europeană nu ne trimite uh, documente în acest sens, vom face la parte din proprie inițiativă. Mulțumesc! Mai întâi, împărtășim punctul de vedere al antevorbitorilor noștri care afirmă că sunt multe lucruri de făcut, mult mai multe decât cele înscrise pe această listă. Și care pot fi tratate de comisia noastră în plus de rapoartele deja prevăzute și dezbaterile asupra directivelor care vor uh, trebui uh, tratate. Văd, de exemplu, că încă nu există o propunere a Comisiei în ce privește armonizarea uh, um, taxei a masei de impozitare pentru taxa pe venit. De asemenea, nu există nicio propunere în ce privește taxa de profit la nivel european și dacă nu primim nimic, cred că ar trebui să facem un raport din proprie inițiativă. De asemenea, aș vrea să văd o propunere din partea Comisiei în ce privește uh, subvențiile de la stat sau sprijinirea întreprinderilor cu bani din fondurile structurale. De asemenea, cred că ar fi bine dacă Comisia noastră, prin intermediul unui studiu sau al unui raport de inițiativă, ar evalua ce efect au avut banii publici asupra băncilor și altor actori din sectorul financiar. Știm că circulă multe cifre eronate și că deocamdată nu s-a făcut nicio evaluare de ansamblu a acestor bani publici acordați băncilor. Apropo de dezbaterea despre directiva asupra piețelor de capital, vă reamintesc ce spuneau colegii americani azi dimineață, să ne gândim la aceste instituții care sunt prea mari, despre care se spune că ar fi prea mari ca să poată ieșua, sau din potrivă sunt prea mici ca să, poți să le poți observa. Este o chestiune care va interesa cu adevărat publicul. Nu este numai uh, ceva anecdotic, să știi cum uh, sunt uh, împărțite câștigurile, veniturile și uh, să vezi dacă poți să gestionezi asemenea uh, firme foarte mari sau nu. Mulțumesc. Președinta. Îmi pare rău, nu reușesc să citesc ce îmi scrie secretarul, nu-i citesc scrisul de mână. Ole, tu ești următorul pe listă. Mulțumesc, doamna președintă. Mie îmi pasă mai mult de ceea ce nu apare în acest document decât de ceea ce apare. Experiența mea anterioară mi-a arătat că întotdeauna ordinea de zi părea tot timpul foarte încărcată și până la urmă ajungeam la sfârșitul anului sau la sfârșitul legislaturii și nu mai știam ce să facem. Deci cred că ar trebui să fim prudenți înainte de a propune noi rapoarte de inițiativă sau noi alte lucruri. N-are sens să blocăm toată uh, agenda de lucru pentru următorii doi ani. Ar fi, uh, n-ar fi înțelept din partea noastră. Trebuie să putem să tratăm chestiuni în urgență, dacă este nevoie. Și Comisia ar trebui să aibă aceeași atitudine, căci există 20 de inițiative legislative uh, în cadrul procedurii de codecizie, ceea ce e foarte mult deja. Președinta, da, e adevărat. Acum, doamna Kate Swinburne. Mulțumesc. Sunt și eu de acord că avem o ordine de zi uh, foarte stufoasă în fața noastră și chiar dacă sunt nouă și abia aștept să mă pun pe treabă, îmi închipui că noi avem mai multe de făcut decât majoritatea celorlalte comisii. Și nici măcar uh, nu uh, se vorbește aici despre legislația privind bonusurile pentru băncile de investiții și mă tem că, având în vedere volumul de muncă în fața noastră, nici nu putem să numim toate um, domeniile pe care dorim să le să le abordăm și având în vedere acest volum, nu vom avea destul timp să discutăm uh, toate aspectele acestor uh, texte legislative foarte importante, cu consecințe importante. Și vreau să vă întreb, având în vedere că sunteți de mai mult timp în Parlament decât mine, ce, cum transformăm aceste cuvinte în acțiuni? Cum ne asigurăm uh, că ne aflăm în acord cu uh, reglementarea la nivel mondial și cum facem să promovăm aceste acte legislative? Da, Mulțumesc. Acum Adolf Klintz. Mulțumesc, doamna președinte. Pot numai să subliniez uh, ceea ce a spus antevorbitoarea mea, însă de asemenea, sunt de acord cu Udo Bullman, care zice că avem o serie de resurse pe care trebuie să le utilizăm acolo unde considerăm noi că sunt prioritățile. Aș dori să rog secretariatul să verifice ce fel de rapoarte, măsuri și inițiative legislative uh, am avut în ultimii cinci ani care au avut într-adevăr un mare succes, pentru că de fapt ideea nu este să lucrăm, să prelucrăm cât mai multe proiecte, ci să ne concentrăm asupra celor care sunt într-adevăr priorități și care într-adevăr vor, vor avea o influență din punct de vedere politică. Fie că sunt ele 20 sau 18 sau oricare alt număr, nu contează. Important este să facem lucrurile cum trebuie. În ceea ce privește rapoartele de inițiativă, oricât de interesante ar fi ele, opinia mea având în vedere experiența ultimelor cinci ani, noi am făcut o serie întreagă de rapoarte de inițiativă foarte interesantă care au rămas închise într-un sertar. Și cred că ar trebui să evităm acest lucru. Nu trebuie să ne utilizăm resursele pentru a obține un raport uh, foarte frumos, foarte periat, dar care nu duce la niciun fel de efect. Trebuie să ne concentrăm asupra aspectelor care și asupra inițiativelor care au o influență politică și urmări în acest sens. Un al doilea punct. Știm astăzi că majoritatea uh, statelor membre se află în fața unei um, proceduri uh, pentru încălcarea limitei deficitului, pentru că au încălcat uh, suma maximă a deficitului permis de Maastricht. Și situația în viitor nu se va mai îmbunătăți pentru că avem probleme, probabil că se va înrăutăți chiar și, fie că ne place sau nu, aceste criterii de la Maastricht vor fi din nou aduse în discuții. Iar noi, știind acest lucru, trebuie să avem dinainte o poziție foarte clară pe care să o apărăm. Pentru că dacă ne regăsim în situația de a uh, fi cu un pas înapoi și de a trebui numai să reacționăm odată ce membrii Consiliului au luat deja unele decizii, uh, vom avea o posibilitate restrânsă de a acționa. De aceea cred că trebuie să abordăm acest subiect. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Până acum eu sunt ultima pe listă. Bun. Mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră. Îmi cer scuze. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte voi, mă voi referi la două aspecte. După ce am parcurs această listă foarte lungă, într-adevăr, mi se pare că este o cantitate enormă de muncă și că și în principiu n-ar mai trebui să adăugăm nimic, însă există unele puncte pe care ar, trebui să le discutăm. Odată concluziile în urma crizei. Am discutat foarte puțin, de fapt, despre faptul că multe state membre au avut nevoie de ajutor european pentru a, le, pentru a ieși din criză, pentru a face față crizei. Ungaria a fost una dintre aceste țări, urmate de Estonia și România. Cred că ar fi foarte important să identificăm cauzele care au dus la această situație dificilă. Probabil că au existat cauze interne. Cred că ar merita să ne uităm și la modul în care Uniunea Europeană a abordat această situație de criză și dacă metodele utilizate au fost uh, aplicate în mod potrivit. Aș dori să discut acest aspect și săptămâna viitoare, când vom vorbi cu domnul Trichet în plus, aș mai dori să spun că statele membre din afara zonei euro au emis uh, titluri de trezorerie care nu erau acceptabile din punctul de vedere al băncii centrale. În, cadru, în cazul Suediei și al Danemarcei, um, aceste titluri uh, sunt acceptate de către Banca Centrală Europeană, ceea ce este o discriminare față de uh, statele care nu fac parte din zona euro. Din punct de vedere al uh, crizei economice, putem vedea din nou disparități între anumite statele membre. Li lunga listă pe care o avem în față conține și uh, subiecte precum uh, frauda fiscală. Știm că 39,3% din uh, sumele încasate uh, din impozitul pe venit în Uniunea Europeană dispare, se pierde și este clar că cauza este, sunt fraudele. Deci ar trebui să vedem uh, ce se întâmplă în acest sector și să primim un raport în uh, decursul mandatului nostru. Mai dorește cineva să intervină? Uh, spune președinta. Domnul Plinta. Mulțumesc. Voi continua pe germană, spune vorbitorul. Aș dori să reiau ceea ce a spus antevorbitoarea mea. Și noi uh, am analizat uh, faptul că uh, România, Letonia și Ungaria au primit ajutoare din partea Uniunii Europene și am dorit să știm care au fost urmările sociale ale acestui uh, lucru. Uh, Chiar dacă avem atâtea propuneri pe care trebuie să le discutăm, am dorit și noi să rugăm să se preia acest uh, subiect, fie printr-un raport al comis Comisiei, fie printr-un raport de inițiativă. În rest, desigur, prioritățile uh, pe care le sprijin și eu sunt acelea de combaterea crizei și de găsirea cauzelor acesteia. I, Pe scurt, uh, numai pentru a face unele clarificări. Am văzut că există un raport anual cu privire la uh, raport cu privire la zona euro, însă nu văd uh, raportul Băncii Centrale Europene pentru același an. De obicei avem două rapoarte Văd că un raport uh, lipsește. Îl vom pune la loc, stați liniștit, nu, am, uh, nu l-am eliminat, e întotdeauna cuprins. Uh, uneori avem însă o limitare, pentru că avem o limitare a rapoartelor de inițiativă, uh, le comasăm. O întrebare, doamnă președinte. Ce înseamnă asta că raportul BCE face parte din uh, raportul de inițiativă propus? La asta vă referiți? Acum mă uit pe listă. Da, avem uh, declarația anuală uh, pe, cu privire la euro și raportul anual cu privire la zona euro. Bun, deci lipsește raportul BCE dar este un raport care se face în mod automat. Însă avem apoi problema de a putea face numai 5 rapoarte, uh, de a putea avea numai 5 rapoarte care să ruleze în paralel. Însă rapoartele de rutină, cum sunt cele cu privire la concurență, cu privire la ale băncii centrale europene, ele vor, uh, vor apărea. Permiteți-mi totuși să întreb ca să fie foarte clar. raportul anual cu privire la zona euro. Este un raport cu privire la dezvoltare economică a zonei euro, pe când raportul BCE este un raport cu privire la politicile unei instituții și acestea nu pot fi comasate într-un singur uh, raport. Poate ne puteți uh, clarifica dacă acest raport BCE este în continuare pe lista noastră de rapoarte de inițiativă, ca de obicei, până acum. Da, așa este. Asta este situația, pot să vă clarific. Cred că pur și simplu um, nu l-am uh, distribuit acum pentru că pornim de la premisa că va fi prezent, de fapt. Aș dori să mă întorc la întrebarea domnului Bullman. În cazul în care există comunicări ale Comisiei cu privire la zona euro, de exemplu, și când este vorba de strategia de la Lisabona, se pune întrebarea dacă putem împiedica ca raportul nostru să fie văzut ca raport de inițiativă. Poate putem să declarăm un raport obișnuit, cred că poate să existe o comunicare din partea comisiei, iar apoi comisia noastră se poate declara, cu, se poate exprima cu privire la această temă fără să fie un uh, raport de inițiativă. Da, așa am înțeles și eu. Voi vedea ce pot face. Deja am căzut de acord asupra faptului că în ceea ce privește raportul de concurență urma iarăși să fie o comunicare și unele lucruri pot fi comasate și combinate, însă altele ar fi mai greu de combinat, cum ar fi acest uh, raport al BCE. Evident, vom uh, circula, vom uh, distribui lista actualizată când va fi ea. Domnul Pata. Am auzit că s-a spus că Estonia a solicitat ajutorul Uniunii Europene pentru a își, uh, pentru a își uh, soluționa unele probleme economice. Dar acest lucru nu este adevărat. Noi, în vremurile bune, ne-am uh, am acumulat mai multe rezerve și acestea au fost utilizate pentru a rezolva problemele în timpul crizei. Mulțumesc, am notat uh, uh, corectura pe care ați efectuată. Domnul Kigels, vă rog. Două aspecte aș dori să enumăr. Odată o critică generală cu privire la rapoartele de inițiativă. Experiența anterioară ne arată că rapoartele de inițiativă pot fi eficiente atâta timp cât cer comisiei să ia o inițiativă foarte concretă. Deci cred că dacă sunt bine făcute, pot fi uh, utile. Depinde de noi. În al doilea rând, în ceea ce privește finanțele publice, împărtășim și noi preocupările dumneavoastră. După cum s-a decis la reuniunea coordonatorilor, acest aspect va fi inclus în raportul cu privire la zona euro. Cred că este una din, unul dintre aspectele cheie care trebuie abordate. Dar asta s-a discutat deja la reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc, domnul Torian. Stolojan. Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu problemele macroeconomice, cum este raportul anual privind zona euro, vreau să subliniez faptul că toate țările care au aderat la Uniunea Europeană în 20, 2004 și în 2007 s-au angajat să ia toate măsurile necesare pentru a adopta moneda euro. Și cred că acest raport privind zona euro trebuie să se concentreze și asupra situația în care se află aceste țări, cât sunt ele de pregătite pentru a adopta moneda euro. Mulțumesc! Și ultimul vorbuta, vorbitor, uh, pentru că trebuie să închei lista, este domnul Van Gogh. Colegii care au insistat asupra nevoii de a aborda probleme macroeconomice au dreptate. Reglementarea financiară nu va fi suficientă și în cadrul definirii strategiei de la Lisabona 2 trebuie să definim rolul politicii macroeconomice, pentru că în Lisabona 1 politicile macroeconomice sau erau, nu existau sau nu erau potrivite, mai ales în ceea ce privește creșterea economică. Astăzi avem o problemă legată de politicile noastre bugetare și monetare. Multe state membre vor avea nevoie de anumite marje de manevră în politica lor bugetară pentru a lansa planuri de relansare economică ambițioase, pentru uh, a reuși să atingă obiectivele pe care le va stabili cu siguranță grupul G20 și altele pentru a atinge pactul de stabilitate care unii, de, despre care unii ziceau că era o prostie. Astăzi nimeni nu-l mai aplică mai ales în perioada de recesiune, norma care este acest pact impune politici prea restrictive care riscă să ne facă um, să nu permitem o creștere economică și intrările la buget riscă să fie insuficiente. Deci astfel se pot crea deficituri în plus și deci, iată, se riscă să se Uh, agraveze deficitele nu pentru că statele nu ar fi fost destul de riguroase, ci pentru că nu vor dispune de instrumentele necesare pentru a, pentru a relansa economia. S-a spus că Banca Centrală a ajutat cu fonduri uh, țări ca Ungaria, lucru interzis în teorie de statutul acestei bănci centrale, uh, și cred că trebuie să avem o dezbatere în legătură cu misiunile băncii centrale europene, pentru că dacă dorim să lansăm planuri ambițioase de relansare economică, împrumuturile riscă să nu fie suficiente pentru că dobânzile încep să fie mai mari legătură cu Um, împrumuturile de stat la anumite țări. Uh, am, uh, în această dimineață am menționat exemplul Statelor Unite. Poate am putea deschide dezbaterea legătură cu această misiune pe care am putea o da băncii centrale de a finanța deficiturile publice, așa cum a făcut-o pentru a salva băncile private. Mulțumesc. Mulțumim. Cred că astfel putem încheia schimbul de opinii, dar vreau să fac și eu înainte câteva observații. Sunt de acord cu mm, cei care au spus că trebuie să discutăm cum vom aborda situația în care organizații majore de importanță sistemică ajung la dificultăți În uh, scenariul Lehman nu s-a indicat suficient uh, cine cât poate să ajute. Deci, oricum, nu e ușor, în orice caz, uh, să se consulte conturile, contabilitatea. Deci știu că se discută aceste lucruri și poate că ar trebui ca supraveghetorii să poată să-și asume, să facă și aceste verificări. Deci ar fi interesant uh, ca și noi să ne exprimăm opiniile pe această temă care cred că face parte dintr-un fel de politică de stabilitate, pentru că eu cred că această criză ne-a arătat că uneori uh, politica pentru concurență nu este suficientă politica de concurență și politica de stabilitate sunt ambele necesare pentru a ne asigura că criza nu se accentuează și aceste două politici riscă uneori să se bată cap în cap. Poate ar trebui să discutăm mai mult ce ar putea conține această politică de stabilitate. Poate ar trebui chiar să interzicem anumite fuziuni sau achiziții, mai ales ostile în sectorul financiar. Discutăm aceste lucruri separat de um, ce se întâmplă cu concurența. Asta nu înseamnă că trebuie să facem exact acest lucru, dar în orice caz sunt idei interesante pe care le putem discuta. Pentru a aborda ceea ce au spus alți colegi, concluzii în legătură cu creiza, bineînțeles că uh, Comisia condusă de Wolf Klintz va discuta, va trage concluzii de pe urma acestei crize și cum a apărut ea. Și având în vedere perioada, ă, povara legislativă a noastră, e foarte bine că există această comisie specializată care va investiga aceste aspecte și ne va putea face sugestii. Oricum, încă nu am stabilit exact mandatul acestei comisii și voi cere colegilor să nu uite faptul că trebuie să ne folosim timpul aici în această comisie cât mai bine și să nu duplicăm ceea ce se va face de cealaltă comisie. Și bine, dar bineînțeles vom coopera strâns cu cealaltă comisie. În momentul în care ne vom face auzite glasurile, cu uh, rapoarte de inițiativă, să nu uităm că nu putem avea decât un număr limitat de rapoarte de inițiativă. Poate putem să folosim mai mult întrebările orale și rezoluțiile sau rezoluții cu dezbatere în plenară, pentru că dacă are loc o dezbatere în plenară, ea um, are un profil mai uh, un profil sporit și astfel putem reacționa rapid. Putem să ne exprimăm punctul de vedere. Nu trebuie să așteptăm uh, să avem posibilitatea de a face un raport de inițiativă. În legătură cu Banca Centrală Europeană și politica ei, uh, vreau să vă amintesc că avem dialogul monetar cu Jean-Claude Trichet, că va avea loc o astfel de întâlnire pe 28 septembrie și atunci vom avea posibilitatea să, facem un schimb de, să avem un schimb de opinii um, și, să cerem explicații în legătură cu ce, a ce a făcut Banca Centrală. I, I, I think, I think, um... Cred că vom trage concluziile de pe urma ceea ce s-a spus și vi le vom transmite. Vă mulțumesc pentru contribuții și aproape la timp putem trece acum la primul schimb de opinii în legătură cu directiva privind managerii fondurilor alternative de investiții, administratorii fondurilor de investiții alternative și fără a mai pierde vremea, pentru că știm cu toții despre ce este vorba, voi da cuvântul domnului Gozes pentru a introduce acest subiect. Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost numit aseară raportor pe această temă, așa că astăzi nu voi exprima opinii definitive, mai ales că în cadrul grupului meu am hotărât să abordăm în mod colectiv și colegial această temă. În jurul raportorului se va întâlni un grup de lucru al deputaților PPE interesați de subiect pentru ca în această primă fază de elaborare să adoptăm o poziție comună pe acest subiect dificil. Dificil pentru că după cum au spus colegii americani, unii vor spune că fondurile speculative nu au nicio vină în criză și nu înțeleg de ce punem, uh, de ce încercăm uh, să le reglementăm uh, luându-le din dinamism. Unii care au luat cuvântul azi dimineața au spus acest lucru, iar alții spun că fondurile speculative au un rol periculos în sistem pentru că se uh, investesc în întreprinderi cu obiective de profitabilitate imediată, fără uh, a se gândi la durata de viață a întreprinderilor și la televiziune sau în presă vedem care uh, sunt consecințele acestor intervenții fără a se da însă suficiente informații pentru ca um, spectatorii sau cititorii să judece în cunoștință de cauză. În orice caz, trebuie dezbătute mai multe lucruri. 1. Ne limităm la ceea ce uh, propune Comisia, adică posibilitatea de uh, aprobare a administratorilor fondurilor de investiții sau mergem mai departe. Se pune de asemenea întrebarea dacă vom crea un pașaport european care să permită, după trei ani, după cum propune Comisia, să se poată comercializa și produse altele decât europene Putem, ne putem întreba și dacă e nevoie de mai multă transparență în legătură cu modul în care sunt folosite aceste fonduri. Iată câteva aspecte pe care va trebui să le evocăm, să le evaluăm, bineînțeles. Eu uh, voi discuta cu plăcere cu toți cei care doresc să-mi exprime punctul lor de vedere pentru că și, bineînțeles, cu toții trebuie să ne gândim la aceste aspecte pentru ca în raport să nu se regăsească poziția lobby-urilor, ci poziția Parlamentului. Poziția care va rezulta din uh, uh, munca deputaților. Pentru a vă da un exemplu, astăzi m-am întâlnit cu primarul Rondrei la uh, solicitarea sa, uh, acompaniat de o delegație din City, pentru a discuta despre fondurile speculative. Și eu uh, sunt uh, primar, dar al unui uh, sat de 309 locuitori și nu știam ce vrea să vorbească cu mine, dar m-am gândit că nu dorește să înfrățească Londra cu satul meu din Normandia. Dar uh, după aceea am, am înțeles foarte repede că primarul primarul Rondei, simpatic și care vorbește binișor franceză, dorea de fapt să-mi vorbească despre importanța uh, serviciilor financiare pentru Londra și pentru City of London. Și colegii prezenți în legislatura trecută știu că aceste genuri de întâlniri au loc, pentru că și celelalte două rapoarte de care m-am ocupat, servicii de plăți și uh, agențiile de rating, acestea au fost adoptate cu majoritate largă și deci uh, am putut uh, colabora bine cu colegii, uh, Comisia și președinția Consiliului. Am uh, adoptat aceste rapoarte în prima lectură, lucru care dovedește dorința noastră de a, de a adopta rapid legislația, pentru că legislația astăzi nu mai este adoptată pentru 100 de ani. Legislația evoluează tot timpul și de aceea trebuie să găsim soluții concrete, pragmatice. Iată ce am avut de spus. Bineînțeles, sunt deschis tuturor sugestiilor și voi colabora coopera strâns cu uh, raportorii din umbră din partea diferitelor grupuri uh, politice în momentul în care vom avea contacte cu Comisia și președinția Consiliului, pentru că această muncă în amont este foarte importantă pe subiecte atât de tehnice. Mulțumesc! Thank you. I will take Mr. Bullman yet. We don't have a shadow. Um... Acum am să dau cuvântul domnului Bullman. Deocamdată nu există un raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc domnului raportor pentru o introducere plină de umor într-un subiect foarte serios, de altfel. Desigur, nu sunt naiv. Știu că lumea economică este plină de interese și acest lucru probabil până la urma urmei nici nu poate fi schimbat. Ceea ce susțin eu este că capacitatea noastră, cunoștințele noastre uh, trebuie să reușească să reziste acestor interese uh, prin legisla în legislația pe care dorim noi să o adoptăm. Permiteți-mi să spun, doamna președinte, că mai ales în raportul Rasmussen, dar și în raportul Lene, uh, Um, deci prin aceste rapoarte am reușit să um, obținem pur și simplu faptul de a fi aici și de a discuta aceste aspecte. Pentru că, după cum s-a spus, rapoartele de inițiativă pot duce la uh, bună legislație atâta timp cât prin aceste rapoarte obli- îi obligăm să uh, obligăm celelalte părți să ajungă la unele soluții când a venit propunerea înainte de alegeri ca nu fondurile în sine, ci uh, administratorii fondurilor să fie obiectul reglementării, iată, noi am uh, avut un motiv pentru asta. Doar odată vrem să împiedicăm daune uh, aduse sistemului economic european și vrem să oferim și să impunem fondurilor speculative uh, o reglementare. Bineînțeles, avem și interesul de a avea pe piața europeană pe care sunt propuse aceste și oferite aceste servicii, de a avea pe această uh, piață produse de calitate, ca noi să fim standardul cu care se compară noile produse. Și bineînțeles dorim să ne punem întrebări de ordin critic. Vrem să știm ce se întâmplă cu lipsa transparenței, cu efectele uh, acestor uh, actori alternativi și vrem să știm dacă urmările uh, tuturor acestor aspecte au fost luate în considerare. Trebuie să evităm noi goluri, de exemplu, să vedem dacă nu cumva permitem prin reglementarea noastră ca unele state terțe să facă uh, concurență uh, unor bănci, de exemplu, din Uniunea Europeană, care trebuie să se supună unor reguli mai stricte în Europa. Deci dacă noi facem o legislație, trebuie să o analizăm și din punctul de vedere al concurenței și competitivității. Așadar, asta trebuie să fie scopul nostru, să obținem o îmbunătățire a reglementărilor propuse de comisie. Evident că suntem deschiși dacă uh, vin asociații de consumatori sau dacă factori, uh, actori economici ne spun aveți grijă, această reglementare pe care ați, uh, o aveți în vedere Um, poate avea anumite consecințe la care dumneavoastră nu v-ați gândit. Ei bine, suntem deschiși la astfel de sugestii. Uh, thank you. Um, next on my list. Mulțumesc. Doamna Stila acum. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc domnului raportor. Îmi pare bine că avem această discuție inițială mi-a fost chiar teamă că această discuție nu va fi inclusă pe ordinea de zi, dar până la urmă au programat-o și mai repede. Și e cu atât mai bine. Foarte multă lume m-a contactat apropo de această um, inițiativă legislativă. E bine să discutăm despre aceste fonduri, să vedem care sunt slăbiciunile sistemului și să modificăm ceea ce ni se pare greșit. S-a vorbit foarte mult despre aceste așa numite dark pools, aceste uh, mecanisme pentru a se face schimb de um, instrumente alternative de credit pentru a obține lichidități. Eu am fost raportor pentru private equity și uh, s-a vorbit despre private equity în legătură cu hedge funds, cu fondurile speculative. Și trebuie neapărat să ne ocupăm de această chestiune și să o reglăm. Pentru că există multe companii au avut o parte de vină în ceea ce s-a întâmplat în criza financiară, așa cum sunt multe altele care de fapt respectă uh, legile europene și care uh, sunt poate arătate cu degetul în mod inutil. Aș vrea să știu cam care ar fi calendarul pe care îl aveți în vedere, pentru că ne grăbim, practic, suntem în criză de timp. Cred că comisarul, de asemenea, își dorește ca această inițiativă legislativă să fie adoptată cât mai rapid, dar pe de altă parte ar text care să fie dezbătut în lung și în lat, deci să merite toată atenția noastră. Mulțumesc și mă aștept să mai discutăm de multe ori despre acest subiect. Domnul Kenvin, acum. Da. Da, sunt eu și mi s-a spus că sunt o doamnă, dar sunt o doamnă cu o voce mai gravă. Eu am să fiu raportor din umbră pentru Alianța Verzilor asupra acestei directive. O să lucrăm împreună cu domnul Gozez. Salutăm faptul că Uniunea Europeană vrea în sfârșit să se ocupe de chestiunea fondurilor specula speculative, astăzi am să vorbesc numai despre fondurile speculative și nu despre private equity, deși și ele sunt incluse în directivă. Aceste fonduri sunt criticate deja de mai mulți ani de zile din cauza faptului că um, generează un risc uh, sistemic pentru întreaga uh, piață de uh, capital. Și am așteptat mult timp, nu am uh, legiferat, nu și acum ne grăbim să o facem după un an și mai bine de criză. Toată lumea este de acord cu faptul că nu fondurile speculative sunt vinovate pentru criza în curs. S-a vorbit despre asta azi dimineața și toată lumea este de acord cu Uh, o asemenea concluzie. Nu. Problema este că au fost niște instrumente folosite pentru a ocoli uh, legislația, reglementările în vigoare. Băncile au folosit aceste instrumente, cum spuneam, pentru a nu se supune legislației. Deci, dacă vrem să avem o politică care să ducă la un sistem de supraveghere la nivel macroeconomic, nu putem atunci să existe la, să, sub, să acceptăm să existe lacune în reglementarea uh, financiară. Încă o dată spun că aceste fonduri nu sunt de uh, vinovățit pentru criza financiară, ci că ele au fost folosite de către instituțiile financiare este cu atât mai important să ne ocupăm de fondurile speculative, cu cât e clar că sunt instrumentele uh, cu gradul cel mai mare de risc. Sunt și cele mai rentabile, prin urmare. Ne regăsim într-o situație oarecum paradoxală. Vrem să avem o reglementație, dar care nu uh, acoperă partea cea mai uh, riscată, cu gradul cel mai mare de risc din uh, domeniul financiar. Logic ar fi fost să începem cu ele, pentru că, în general, te ocupi mai mult de ce e mai riscant și nu invers. Ori noi am pus carul înaintea boilor. Un alt paradox. Iată, o activitate foarte riscantă unde nu se cere actorilor privați să contracteze niciun fel de asigurare. Cei care își asumă riscuri nu au absolut nicio asigurare în caz că pierd acest capital. Singurul eventual asigurator este contribuabilul în cazul în care uh, fondul primește uh, bani publici atunci când se găsește în dificultate. Ori, atunci când cineva vrea să cumpere o mașină, când uh, faci o ipotecă, trebuie să oferi garanții, la fel și când uh, vrei să, deci când cumperi o casă, când cumperi o mașină, ți se certă timpul garanții. Și, și urmează să avem o dezbatere cât se poate de tehnică apropo de cerințele de îndeplinit în ce privește uh, nivelul de lichidități și de solvabilitate. Grupul nostru va face propuneri concrete, mai ales pentru a se, nu se uh, face legi care să fie valabile numai pentru fondurile speculative cele mai mari, ci pentru toate tipurile de fonduri speculative. Și așa cum a spus un antevorbitor, trebuie să uh, vedem foarte clar ce includem în această directivă. Pe de altă parte, nu sunt de acord cu faptul că această legislație ar ataca interesele uh, întreprinderilor. Eu cunosc multe um, uh, firme mici care se confruntă cu dificultăți tocmai pentru că sunt obligate să facă apel la uh, fonduri speculative sau uh, uh, suportă efectele um, politice acestor fonduri atunci când, de exemplu, vor să achiziționeze materii prime. Asemenea, firme își doresc ca fondurile circulative să fie mai bine reglementate și asta nu are nimic de a face cu uh, grupurile de presiune din uh, industria uh, financiară, care își doresc, bineînțeles, cât mai puțină reglementare. Următorul vorbitor. Domnul Kamal. Eu am să fiu raportor din umbră pentru grupul conservatorilor și al uh, reformatorilor. Abia aștept să discut cu doamna raportor, uh, întotdeauna colucrăm într-un spirit deschis. Eu reprezint circumscripția electorală din Londra și vă dați seama de ce sunt cu atât mai interesat de o asemenea directivă. Și îmi este teamă că serviciile financiare din Londra sau chiar din alte părți ale Europei ar putea să aibă de suferit de pe urma acestei uh, legislații, pentru că ar trebui să știți că 80% din fondurile speculative și 60% din fondurile de private equity se găsesc la Londra. Deci, cum spuneam, alegătorilor mei le pasă foarte mult de soarta pe care o avea această legislație și toată lumea vrea să fie sigură că am tras învățămintele din uh, criza um, actuală și că um, vom rezista tendinței de a uh, reglementa prea mult. De asemenea, salut faptul că Comisia a afirmat sușitare că nu fondurile speculative sunt de vină pentru criza în curs și să nu facem confuzia între uh, diferitele uh, fonduri de investiții alternative. Ele sunt într-adevăr distincte și trebuie tratate uh, aparte. Fondurile speculative uh, sunt cele ce spune definiția lor, uneori uh, fac lucruri uh, care sunt bine văzute, alteori care sunt prost văzute, dar așa își fac ei banii. Dar să nu uităm că există și lucruri bune și că un fond de pensii poate avea mult de câștigat de pe urma unor investiții prin intermediul unor uh, fonduri speculative. Știu că uneori există un fel de uh, uh dușmănie amicală, un fel de concurență amicală între Londra și alte piețe financiare, precum Paris sau Frankfurt. Și unul din riscurile suprareglementării ar fi să um, împingem dincolo de granițele Europei aceste fonduri care vor căuta locuri mai prietenoase. În niciun caz noi nu ne dorim să se întâmple așa ceva. Trebuie să fim, prin urmare, prudenți. Ar trebui să ne concentrăm și asupra felului în care acest aceste uh, prevederi vor afecta cetățenii de peste tot din Europa, indiferent de apartenența noastră politică, indiferent despre ceea ce crezi despre sectorul financiar sau dacă, dacă crezi că, știu eu, bursa îți dăunează sănătății sau alte asemenea idei, rămâne interesant să îi consultăm pe alegătorii noștri. Și, de exemplu, sunt îngrijorat de efectele uh, proiectului inițial de legislație ce privește fondurile private de pensii, care riscă să afecteze economiile uh, um, micilor muncitori. Atunci când vorbesc cu uh, cei care sunt uh, angajații uh, firmelor din uh, circumscripția mea electorală, ei mi-au spus că vor să fie siguri că odată cu noua legislație ei nu uh, uh, își vor pierde toate economiile și toate investițiile pe care le-au făcut în asemenea fonduri private de pensii. Pentru că riscăm, uh, dacă îi obligăm, de exemplu, să investească numai în fonduri cu sediul în Europa, să le îngrădim o parte din libertate avem nevoie de fonduri private de pensii pentru a renova sistemul public de pensii uh, ocupaționale. Aceste fonduri, deci, au un rol social de jucat. Oricum ar fi, sunt convins că vom coopera foarte de aproape cu domnul raportor și cu celălalt raportor din umbră. Bineînțeles că vor exista discuții în contradictoriu, dar, încă o dată, să nu uităm care ar putea fi efectele nedorite ale acestei legislații asupra alegătorilor noștri și mai ales asupra celor care uh, sunt lucrători. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Nu e de mirare faptul că Comisia a venit atât de repede cu o propunere de reglementare a fondurilor alternative de investiții. Au preluat un punct uh, discutat uh, la, G2, la summitul G20. Eu sunt din Frankfurt și nu din Londra, deci aș putea teoretic să am un uh, uh interes ca uh, afacerile să plece de la afaceri, serviciile financiare să fie să plece din Londra. Dar uh, sunt de acord cu antevor, antevorbitorul meu care uh, și cred că s-ar putea că dacă aceste servicii să plece de la Londra, ele să nu ajungă la Frankfurt, ci oriunde altundeva. În primul rând, aș dori să spun că, în ciuda a ceea ce uh, au spus unii sau alții aici cu atât de mult entuziasm cu privire la, acest, uh, la această propunere, eu am o viziune relativ uh, diferită. Mă tem că încercăm să reglementăm sub aceeași umbrelă fonduri care sunt fundamental diferite. Bineînțeles că am spus că trebuie să diferențiem între fondurile speculative și private equity, dar nici fondurile speculative nu, pot, nu sunt toate la fel. Cred că această abordare a comisiei după ideea uh, de mărime universală nu este cea mai bună. Nu cred că această abordare ne va aduce la țintă nu cred că vom reuși dacă încercăm sub o reglementare să, uh, să, să cuprindem toate aceste produse. Cred că va, va trebui să avem cel puțin unele subreglementări. În plus, aș dori să atrag atenția asupra faptului, asupra calendarului stabilit uh, este foarte ambițios, mult prea ambițios, și anume de a putea uh, uh, supune votului Consiliului acest uh, produs, această, această reglementare în decembrie. În plus, pe alocuri avem de-a face cu o propunere contradictorie în uh, unele aspecte ale ei și va trebui să rezolvăm aceste probleme. Apoi, avem de-a face cu Uh, un grup de persoane care urmează să fie uh, protejat prin această reglementare, un, un, o categorie de persoane care poate nici măcar nu au nevoie de atâta uh, protecție, pentru că este vorba de persoane juridice, de instituții, care știu deja cu ce au de-a face sau cel, cel puțin ar trebui să știe acest lucru. În ceea ce privește diferitele categorii, trebuie spus următorul lucru. Private uh, equity, e bine, sunt considerate niște fonduri malefice, uh, niște lăcuste care încearcă să acapareze profitul tuturor. Ei bine, am analizat această uh, situație și am descoperit că acest tip de fonduri au creat mai mult și au salvat mai multe locuri de muncă decât au distrus, chiar dacă am avut de-a fi negre. Aș vrea așadar să uh, vă avertizez sau să vă rog să nu pornim de la premisa că avem de-a face cu gangster care trebuie să ajungă undeva la închisoare. Nu este așa. Desigur, trebuie să avem uh, unele reguli, dar trebuie să uh, adoptăm reguli cu măsură. Și trebuie să fim atenți să nu um, tăiem fluxul de capital către Europa, astfel încât acesta să se îndrepte către uh, state terțe. Practic ne-am împușcat singuri în genunchi. Apoi, în ceea ce privește băncile de depozit, ar trebui să așteptăm um, până avem propunerea Comisiei cu privire la OPCVM-uri, pentru că nu ar trebui să adoptăm ceva ceea ce ar fi mai strict decât um, propunerea și reglementarea pe care o vom avea pentru OPCVM-uri. Apoi uh, și sumele ar mai trebui discutate, fie ele 100 de milioane, 500 de milioane. Va trebui să vedem dacă nu este mai logic să spunem că nu avem o limitare și deschidem posibilitatea de opt-in. E bine, uh, până acum nu mi este nici clar uh, modul în care se va încadra noua reglementare în uh, directivele deja existente, directiva cu privire la OPCVM-uri și așa mai departe. Oricum, lumea a devenit mult a devenit foarte complexă și cu fiecare reglementare pe care o adoptăm, ea devine și mai complexă. Iar să, găs- să facem un regulament nou pentru un sector atât de complex complex și complicat, cum ar fi aceste fonduri alternative de investiții, e bine, cred că am putea să facem munca imposibilă tuturor celor care au de-a face cu acest sector. Și trebuie să împiedicăm acest lucru pentru că altfel nu obținem niciun rezultat în afară de mai multe costuri și mai multă birocrație. Un ultim element. Înțeleg dorința Comisiei uh, de a avea mai multă transparență și de a avea, drept urmare, și mai multe informații. Însă, trebuie să fim atenți să nu devenim parte a problemei, să, să nu uh, discriminăm, să nu dezavantajăm anumite uh, fonduri prin această, uh, prin această reglementare. Dacă cerem de la anumite fonduri, um, cerem anumite informații care uh, pot fi utilizate de către concurenți în interesul lor, atunci contribuim la o distorsionare a concurenței. Și cred că aici trebuie să avem grijă să nu creăm, pe de o parte, ceva pozitiv, desigur, pentru că asigurăm o transparență către sindicate, clienți și așa mai departe, dar, pe de altă parte, să nu, ajunge, să nu creăm distorsionări ale concurenței. Nu sunt împotriva propunerii comisiei și înțeleg dorințele acesteia, dar cred că trebuie să lucrăm foarte mult și foarte intens pentru ca, la final, să ajungem la un produs care, după ce vom fi analizat avantajele și dezavantajele acesteia, să ne aducă într-adevăr o valoare adăugată va fi o sarcină dificilă. Eu sunt dispus să fiu raportor din umbră din partea liberalilor. Am cooperat foarte bine până acum, oricum, dar nu va fi ușor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină în această dezbatere? Eu vă spun cine mai este pe listă. Doamna Luling, doamna Swimber, doamna Dati, doamna Ford, domnul Epping, eu, iar apoi aș dori să invit comisia uh, să ia cuvântul, iar apoi ne vom întoarce la raportor. Putem încheia lista aici? Vă mulțumesc, așa se pare. Astrid, ai cuvântul. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul nostru, domnul Gozes, poate și nu s-a gândit că va avea atâta dreptate când a fost de acord din traducere că dosarul va fi dificil și controversat. Din experiență știu că știe să abordeze astfel de dosare și pentru că faptul că este o persoană integră, independentă, esențială, mai ales pentru un francez, în într-un astfel de domeniu uh, foarte delicat uh, pentru un uh, raportor. Dar înainte de a aborda elemente precise pe care le vom aborda și la alte ședințe, cred că trebuie să discutăm anumite principii. Dacă nu, riscăm uh, să spunem tot felul de lucruri care până la urmă să ducă la, un, uh, muncă, la o muncă legislativă proastă. De ce facem această propunere? Pentru că fondurile speculative, contrar a ceea ce spun unii, nu sunt uh, vinovate de criza financiară, deci nu trebuie să fie pedepsite. Comisia Europeană a hotărât să propună să încadreze aceste fonduri speculative din cauza riscului sistemic pe care le reprezintă, nu datorită proastelor funcționări. Cred că este important să precizăm acest lucru. În al doilea rând, nu trebuie să uităm coerența, trebuie să fim coerenți. E foarte posibil sau chiar probabil că aceste fonduri să respecte reguli de funcționare, reguli propriilor, dar noi trebuie să ne asigurăm că, pe cât e posibil, această nouă reglementare să fie coerentă cu ceea ce există deja mai ales uh, în ceea ce privește OPCVM-urile. Și, fără a intra în detalii uh, specifice, pe, mm, cu riscul de a crea o adevărată arhitectură a piețelor financiare mult uh, prea fragmentate, pe care, în care să nu se mai nimeni să nu se mai regăsească, ne-am aflat în situația în care uh, cloșca nu-și mai găsește pui. Oricum, eu voi studia cu foarte multă atenție această propunere a comisiei, foarte complexe, problematice uh, și așa mai departe și cred că această propunere trebuie modificată în mare parte pentru a fi rezonabilă și aplicabilă și eficientă. Nu trebuie să uităm și faptul că trebuie să rămânem fidele anumitor principii de bază care um, ne-au permis să avem succes în munca noastră de până acum în construirea pieței unice a serviciilor financiare. Sunt uh, puțin surprinsă, pentru a nu spune mai mult de atât, uh, când citesc faptul că anumite țări propun ca fonduri comercializate în interiorul frontierelor lor să nu respecte decât reguli naționale regulile europene ar fi rezervate doar fondurilor cu activitate transfrontalieră. Ar fi... Nu, nu eu nu pot să aștept așa ceva, mi se pare uh, complet aiurea așa ceva și ar reprezenta moartea pieței unice astfel de uh, instrumente. De asemenea, trebuie să refuzăm, după părerea mea, cu multă fermitate astfel de propuneri uh, acest tip de propuneri altfel, putem să închidem prăvălia și să regăsim altceva de făcut. Vreau uh, să mai spun uh, un lucru uh, foarte precis, cu implicații însă generale. Um, e vorba de țările terțe și modul în care interacționăm cu acestea. E nevoie de o soluție echilibrată care să fie coerentă cu ceea ce am făcut și până acum. Uniunea Europeană um, nu este un hangar unde intră toată lumea cum vrea, dar nu este nicio fortăreață în... impenetrabilă. Cred că țările terțe trebuie să poată să aibă acces la piețele europene. Sunt de acord în acest sens cu domnul Clint, sunt totul. Trebuie să găsim o, o soluție pentru a asigura condiții egale tuturor, dar Trebuie să și așa cum trebuie aceste, acest acces. Trebuie deci să găsim un compromis rezonabil și în legătură cu acest aspect. Iată, au fost câteva elemente de principiu pe care am dorit să le menționez. Sunt de acord cu multe lucruri spuse de domnul Clint înaintea mea, nu le voi repeta aici. Sunt de acord și cu faptul că a spus că e nevoie de anumit timp pentru că este, sunt în joc lucruri foarte importante și cred că va fi nevoie de foarte multe amendamente pentru ca această propunere să devină coerentă, aplicabilă și ca întotdeauna vom colabora strâns cu domnul raportor pentru a reuși să facem acest lucru. Vă mulțumesc! Thank you. Um, and now it is case Mulțumesc, Kay Swinburne. Mulțumesc. Mulți dintre colegii mei au făcut uh, foarte multe comentarii pertinente. Drept urmare, eu mă voi rezuma la unele aspecte ce țin de procedură. Am înțeles că pentru directivele importante, procedura uh, include și un, uh, o evaluare a impactului. Uh, pentru această directivă și eu am încercat să caut o astfel de um, evaluare a impactului pentru această directivă și am observat că nu există așa ceva. Nu am uh, văzut care ar fi consecințele financiare ale implementării unei astfel de directive. Impactul asupra uh, uh, implementării acestei directive pare să nu fi fost luat în considerare deloc. Iar întrebarea mea este, e prea complex să facem o uh, analiză a costurilor uh, și beneficiilor? Dacă am înțeles că comisiile pot solicita propria lor analiză. Putem, dacă comisia nu a făcut acest lucru, putem noi să Uh, solicităm o astfel de analiză pentru a uh, rezolva acest deficit cu care ne confruntăm? Mulțumesc. Desigur, comisia va trebui să răspundă la această întrebare. Acum, doamna Dati. Euh, Mulțumesc, doamna președinte. În general nu putem fi decât de acord cu ceea ce au spus colegii, inclusiv verzii sau liberalii, dar acestea fiind spuse, nu trebuie să uităm că această criză financiară a avut uh, un impact asupra economiei reale și a reprezentat astfel, uh, aș spune domnului Clinton, nu numai lui, că uh, ne aflăm într-o situație de dereglementare sau lipsă de reglementare. Deci, iată, reprezintă eșecul uh, acestei uh, atitudini. Uh, deci e nevoie de mai multă transparență și chiar dacă, după cum a strid, uh, fondurile speculative nu sunt uh, singurele responsabile pentru această situație de criză, nu trebuie să uităm riscurile de criză din cauza acestor fonduri, de aceea e nevoie de un cadru mult mai transparent. Um, astfel s-ar evita și fragmentarea menționată pentru a avea, de um, nevoie de o viziune globală, mai generală, în legătură cu sistemul financiar. Astfel vom reuși să evităm uh, uh, alte situații de criză de această amploare. Am rezerve în legătură cu propunerea de directivă și în legătură cu posibilitatea ca state terțele să poată obține un uh, pașaport european după trei ani. Bineînțeles, nu putem interzice uh, fondurilor unor state terțe să, să funcționeze în Uniunea, în Uniunea Europeană, așa cum nu putem accepta uh, nici doar reglementarea la nivel național pentru anumite fonduri, uh, Eh, dar nu putem lupta eh, eficient eh, împotriva paradisurilor fiscale dacă după trei ani dăm aceste pașapoarte tuturor țărilor terțe. Apar astfel fonduri offshore în Uniunea Europeană și ne vom confrunta atunci cu toate aceleași dificultăți ca și în lupta împotriva paradisurilor offshore. Nu trebuie să uităm evaluarea fiabilă obiectivă a activelor se face o referire la noțiunea de uh, agenție de valorificare independentă, lucru care nu există în Franța în ziua de azi, dar putem să discutăm această noțiune de valorizare fiabilă a activelor. Iată ce am avut de spus deocamdată. Thank you. Um, and now we, Vicky Ford. Mulțumesc. Acum Vicky Ford. Mulțumesc. Eu sunt foarte îngrijorată cu privire la confuzia printre cei care au uh, discutat pe această temă cu privire la uh, domeniul de aplicare la, al viitoarei uh, directive. Confuzia cu privire la ceea ce este exact un fond speculativ și așa mai departe. Cred că trebuie să ne luăm timpul să înțelegem potențialul impact al acestei legislații. Să vă dau un uh, exemplu. Din, uh, din regiunea mea fac parte și, uh, face parte și Universitatea Cambridge. Avem aici foarte multe companii care vin să lucreze împreună cu universitatea pentru a stimula inovația necesară pentru viitorul Uniunii Europene. Multe dintre aceste uh, companii s-au bazat pe capital propriu, pe private equity, pentru a finanța cercetarea pe care o, vor stim, uh, pe care o impulsionează. Un mic paragraf, uh, o literă mică care um, solicită Uh, fondurilor, să spunem, să uh, furnizeze anumite informații, ar putea obliga sau ar putea duce la situația în care aceste companii s-ar retrage uh, din această finanțare a cercetării și s-ar duce în, în, alt, în alte locuri. Iată un exemplu în ceea ce privește fondurile speculative. Nu toate investițiile făcute de acestea sunt foarte riscante. Mi s-a spus că există fonduri speculative care uh, investesc numai în uh, obligațiuni de stat uh, daneze, germane și așa mai departe, care, în care, în mod normal, uh, cetă, anumit, cetățenii europeni din alte state nu ar putea investi deci cred că trebuie să fim mult mai informați și cred că trebuie să uh, avem o evaluare a impactului mult mai clară. Mulțumesc, domnule Epping. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt convins de faptul că această directivă va aduce, va aduce cu sine foarte multe întrebări, la fel ca toate legislația, toate directivele europene. Trebuie să ajungem uh, la un echilibru. Am analizat această propunere în, uh, deco- în decursul uh, vacanței de vară și am observat că avem de-a face cu o directivă care contravine naturii pieței. Nu cred că toți cei care își doresc o piață liberă sunt fericiți cu această propunere. Pe de altă parte, a existat, era vorba de o legislație uh, specială față de fonduri uh, speculative și în ultimul moment s-a modificat acest uh, lucru și a devenit o lege generală. Practic, aș putea spune că am uh, exagerat puțin. I s-a reproșat întotdeauna comisiei că ar uh, reacționa mult prea târziu, iar iată de data aceasta a uh, reacționat în mod exagerat. Analizați structura acestei propuneri de directivă. Sunt șapte sau opt locuri în care putem citi că Comisia va lua măsuri uh, pentru directive. Apoi se discută discută și despre riscuri sistemice și apoi mai este vorba și de echivalențe. Acest lucru înseamnă că în procedura de comitologie se va Uh, găsi o soluție pentru toate aceste aspecte, iar Parlamentul uh, va fi cu un pas în urmă. Iar până la urma urmei vom fi dezavantajați, pentru că nu știm întotdeauna ce se întâmplă în procedura de comitologie. Am purtat discuții cu Statele Unite. Este foarte clar că trebuie să uh, ne coordonăm legislațiile cu Uniunea Europeană cu Statele Unite, pentru că dacă nu, capitalul uh, de risc nu va mai veni înspre Europa, ci va merge în Statele Unite. Dacă nu ne coordonăm cu Statele Unite, am putea suferi consecințe grave. Nu trebuie să fii om de știință ca să-ți dai seama ce efecte uh, ar uh, s-ar crea dacă nu ne-am coordona legislația uh, cu cea a Statelor Unite. Am devenit un fel de cămin de bătrâni uh, din punct de vedere economic. Eu aș fi preferat să fi rămas um, în propunerea comisiei uh, la acea le, a propunere specială a domnului McCreevy. Vă mulțumesc. Right, thank you very much. Uh... Mulțumesc. Mă voi rezuma la câteva puncte cheie și la unele aspecte de procedură înainte de a da cuvântul uh, comisiei și raportorului. Mă îngrijorează și pe mine suprapunerea acestei uh, propuneri cu alte directive. Directiva OPCVM-urilor, dar și alte uh, directive. raportul uh, Rasmussen și eu cred că sunt ultimul uh, raportor din umbră rămas uh, aici cu privire la acest raport, e bine, în acel raport se spunea că nu trebuie să îi se suprapune și se aborda și problema riscului. Și aici se pune uh, problema dacă este vorba de un uh, investitor profesionist sau o persoană fizică cred că ar trebui să avem o lege funcțională. Nu putem să ne ocupăm de fiecare produs în parte, pentru că ar trebui să revenim uh, de fiecare dată și să adăugăm noi produse la această directivă. Bineînțeles că nu dorim să îngrădim inovația, dar cred că trebuie să avem o abordare pe principii, o abordare funcțională, nu să trecem uh, la o abordare produs cu produs. Nu cred că ar funcționa. Cum văd eu situația? În primul rând, aș vrea să văd cine pierde uh, până la urma urmei, de pe urma acestei legislații și care va fi impactul asupra uh, pensiilor cetățenilor obișnuiți. Fondurile de pensii nu uh, investesc tot în fondurile uh, speculative, uh, investesc poate o parte. Din aceste fonduri speculative obțin uh, sume, profituri mari, uh, profituri pe care nu le-ar fi obținut uh, în alt, dacă n-ar fi investit în aceste fonduri și Iată, aceste profituri erau necesare pentru pensiile cetățenilor europeni. În plus, mă îngrijorează și abordarea statelor terțe și abordarea depozitarilor. Iar apoi s-a pus întrebarea cum vom putea uh, investi în Africa. Spunem că nu mai putem investi în Africa decât în momentul în care ei vor avea aceeași legislație ca a noastră? Deci lăsăm liberă Africa pentru investiții din uh, China și din uh, Asia, uh, fără să putem noi investi acolo. Iată, sunt foarte multe consecințe neintenționate Și iată, dezvoltarea în Africa um, este precum uh, fondurile speculative. Trebuie să analizăm foarte îndeaproape toate aceste aspecte. Ați, ați întrebat despre calendar și alte uh, detalii. Evident, trebuie să discutăm acest calendar cu raportorul. Nu știm când uh, vom avea acest raport, dar dacă dorim să avem o propunere de raport până în 9 uh, noiembrie, atunci uh, ar trebui să avem uh, raportul gata până în 20 octombrie pentru a putea fi tradus. Apoi, cred că este cea mai data cea mai apropiată pe care am putea o stabili. Apoi, se pare că uh, se pornește de la premisa aproape automat că vom ajunge la un acord în primă lectură. Dar este totuși ceva, la, pe care, ceva ce trebuie discutat între noi. Nu încerc să vă conving uh, de, a, de o altă variantă, dar trebuie totuși discutat. Și trebuie să ne gândim că ne va lua timp să discutăm acestea. Am mai discutat uh, și cu alți colegi și am spus că și dacă Consiliul are uh, poziția sa pregătită până de Crăciun, foarte bine, dar uh, noi trebuie să uh, să ne luăm totuși timp. Avem nevoie de mai mult timp pentru că avem nevoie de traduceri, uh, tot ce se întâmplă aici ajunge la public și trebuie să includem toți membrii în acest dialog. Se mai întâmplă uneori ca unii oameni să fie excluși. Văd că unii dintre noastre dați din cap, e bine, sunt cei care știu cum se pot desfășura lucrurile. Acum aș dori să dau uh, cuvântul comisiei pentru a asculta uh, răspunsul uh, din partea reprezentanților acestora. Am să rog reprezentanții comisiei să fie succinți pentru că nu mai avem foarte mult timp. Domnul Hugo Bassi ne va uh, da răspunsurile sale, iar apoi domnul raportor va avea din nou cuvântul. Merci, madame la... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, așa cum mi-ați cerut-o, voi spune doar câteva cuvinte. Voi spune că mă bucur de atmosfera de la această primă ședință, precum și de observațiile în general făcute în legătură cu obiectivele, mai ales uh, cu obiectivele propunerii Comisiei. Mă bucur uh, și de calendarul destul de ambițios pe care doriți să-l fixați, care încă nu este bătut în cuie, dar uh, care probabil ne va permite să obținem rezultate concrete destul de repede dacă vom conlucra bine și în numele Comisiei aș dori doar să vă spun că suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a lucra împreună în acest dosar în mod deschis, constructiv, așa cum uh, v-ați declarat și dumneavoastră intențiile și după cum a spus-o domnul raportor. Deci atitudinea noastră este una de deschidere și față de Consiliu, unde lucrările au început acum câteva săptămâni și deja are loc o primă discuție în detaliu în legătură cu uh, fondul problemelor și deci suntem foarte deschiși și avem o atitudine constructivă și față de Consiliu și avem de gând să ne jucăm rolul de mediator între cele două instituții. Aș vrea să spun că majoritatea obiectivelor directivei au fost evocate de cei care au luat cuvântul. Doresc doar să vă mai spun că Comisia ține la toate obiectivele menționate, stabilitatea financiară, protecția împotriva riscurilor sistemice, dimensiune piața, dimensiunea piața internă, legată de piața internă, pe care această directivă dorește să o introducă în acest domeniu și nu în cele din urmă, protecția consumatorului investitorului, element poate nou în dezbatere, dar care reprezintă o alegere politică, o opțiune politică a Comisiei pe care dorește să o promoveze în această dezbatere. Știm că orice ă, propunere a Comisiei poate fi îmbunătățită și riscă să fie îmbunătățită, Rolul uh, nostru este tocmai de a ne asigura că această propunere va fi potrivită, proporționată, adecvată și va propune deci soluții adecvate problemelor pe care dorește să le rezolve. Suntem deschiși unei colaborări uh, în legătură cu toate aceste lucruri. Poate un ultim lucru poate un element de natură mai politică, această propunere nu are scopul de a favoriza o capitală sau un stat membru față de altele sau să pedepsească un produs financiar și să pedepsească pe altul, nu are de gând să pedepsească pe nimeni. Singurul obiectiv este acela de a crea un cadru uh, mai potrivit, mai transparent uh, pentru cei de pe piața financiară, actori financiari care, care au o importanță recunoscută, credem în importanța lor și cred că astfel acești actori de pe piața financiară vor avea de câștigat de pe urma acestui cadru mai transparent, pentru că până la urmă ceea ce dorim e noi este să reintroducem încrederea celor care investesc în lumea finanțelor uh, Uh, bugetelor, uh, ale investitorilor și așa mai departe. Deci noi, în orice caz, suntem în totalitate la dispoziția dumneavoastră pentru a lucra împreună, așa cum ați uh, exprimat și dumneavoastră dorința. Mulțumesc. Domnul Gozes. Mulțumesc, domnul președinte. Bineînțeles, nu voi reveni asupra diferitelor observații făcute. După cum prevedea Astrid, acest lucru dovedește faptul că se vor depune multe amendamente, poate 800, 900, ca în alte dosare. În legătură cu calendarul acum. Știți din mandatul trecut că eu încerc să mă mișc repede, dar trebuie să conciliem uh, dorința noastră de a ne gândi bine, a discuta bine lucrurile cu aceste exigențe legate de calendar. Deci, ideea de a vota textul la sfârșitul anului sau începutul anului 2010 nu este, după părerea mea, valabilă, mai ales dacă vizăm, după cum ați spus-o și știți că nu sunt ostil acestor posibilități, aceste posibilități, dacă vizăm un acord, un acord în prima lectură. Dar un acord în prima lectură înseamnă că Parlamentul să-și fi fixat bine pozițiile și să negocieze comune de fier cu uh, președinția și comisia și știu că uneori aceste negocieri durează mai mult cu Consiliul decât între parlamentarii din diferitele grupuri. În legătură cu subiectele de importanță majoră aici, uh, în Parlament se ajunge la un acord între reprezentanții cetățenilor, dar avem mai multe dificultăți în a obține un acord cu statele membre, cu președinția Consiliului. Deci, Acum, oricum, putem anunța al doilea schimb de opinii. Eu uh, voi lucra cât de repede, dar uh, am creat un dispozitiv de concertare și doresc ca acesta să funcționeze. Deci, pe scurt, sunt de acord să vizăm un acord în prima lectură, sunt de acord să ne mișcăm cât de repede, dar nu putem uh, nici uh, să punem carul înaintea boilor, deci haideți să stabilim termene rezonabile, bineînțeles cât mai apropiate, dar pentru a permite o muncă, o muncă cât mai bună cu președinția și comisia. Mulțumesc! Mulțumim! Pentru al doilea schimb de opinii, acesta avea, avea loc pe 6 octombrie pe această temă și acum voi ieși pe scurt din sală pentru a-i primi pe ministrii președinției uh, suedeze. Mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere. Um, okay, if people could take their seats and, and, and calm. Vă rog frumos să luați loc și să faceți liniște în sală. Continuăm acum cu schimbul de opinii cu ministrul suedez de finanțe Domnul Anders Borg, care este și președintele în exercițiu al ECOFIN, și apoi domnul Matthew Dell, care se ocupă de piețele financiare, care este ministru pentru uh, afaceri economice și piețe financiare în Suedia și sper că cât mai mulți dintre dumneavoastră să poată să le pună întrebări apoi. Urăm bun venit președinției suedeze aici și le dăm cuvântul. Mai întâi domnul Borg. Mulțumesc. Suntem onorați de invitația pe care ne-ați adresat-o și să putem să vă prezentăm programul președinției suedeze. Ne bucurăm să ne întâlnim cu membrii ECON și să vă răspundem la întrebări. E Evident că președinția noastră a început într-un moment plin de provocări. Trebuie să uh, ne descurcăm, ca să spun așa, cu criza financiară și să găsim niște soluții viabile pe termen lung pentru Europa. Evident că principala provocare este lupta împotriva șomajului, care a crescut și va mai crește din cauza crizei financiare. Și, în plus, ne-am dorit ca Europa să aibă o poziție unită și uh, puternică înaintea conferinței de la Copenhaga. Mai dorim să putem să luăm uh, măsuri pentru a influența politica reală. Avem cinci priorități să restabilim uh, niște finanțări publice, uh, niște finanțe publice cât se poate de uh, um, sănătoase, să re, uh, reformăm reglementarea piețelor financiare și încă alte trei priorități pe care uh, le voi lua una câte una și le voi detalia. Cred că marea parte a statelor membre este de acord cu faptul că Principala cauză a crizei actuale a fost lipsa unei arhitecturi um, de um, unui cadru de reglementare și lipsa controlului îndeaproape a comportamentului băncilor. Apoi, faptul că nu exista o coordonare transfrontalieră între diferitele uh, organisme de supraveghere a activităților ban bancare. Evident, sunt chestiuni de macroeconomie și, din punctul meu de vedere, Ecofin a luat o decizie foarte bună în luna iunie. Când am salutat inițiativa Comisiei de a ne face o propunere legislativă până pe 23 septembrie. Suntem convinși că vom putea să lucrăm foarte bine și cu Parlamentul European și că vom reuși să facem progrese cu privire la aceste legislații în timpul toamnei. Când vrem să lucrăm, să restaurăm infrastructura financiară, e clar că trebuie să ne ocupăm în primul rând de bănci. La summitul G20 am avut discuții foarte constructive în ce privește bonusurile și salariile uh, um, managerilor. Dacă vrei să vezi lucrurile schimbându-se, evident că trebuie să pui capăt acestei politici de acordare de salarii excesiv de mari și de bonusuri. Pentru că avem nevoie de restructurare a sistemului fiscal, tot cum avem nevoie de restructurare a sistemelor de ajutor social pentru a ține cont de acest număr mai mare de șomeri. Oricum, toate aceste chestiuni vor fi reabordate la Londra și la Pittsburgh. Acum, apropo de um, asenizarea finanțelor publice. Sper că vom vedea o revizuire a politicilor bugetare care va merge în direcția cea bună, dar avem nevoie de uh, uh, bugete publice care să nu mai cunoască deficite atât de mari în Europa înainte de a vorbi despre niște politici sustenabile. Pentru că, vedeți foarte bine, suntem într-o Europa cu o populație care îmbătrânește, în care îngrijirile de sănătate și cheltuielile cu pensiile vor avea o pondere din ce în ce mai mare și, cum spuneam, nu putem să avem un sistem de finanțare publică sustenabil dacă nu există o disciplină bugetară adecvată. Ne trebuie o nouă strategie. La următorul summit ECOFIN, summit informal, Comisia va prezenta primele inițiative legislative, va lansa discuțiile cu privire la toate aceste teme. Pentru macroeconomie ai nevoie de perspective pe termen mediu și pe termen lung. Cred că deocamdată nu folosim tot potențialul de care dispunem în Europa. Dacă vrem să avem mai multă mai mult timp la dispoziție și să dispunem de mai multă flexibilitate, trebuie să fim credibili pe termen mediu. Vom primi rapoarte din partea Comisiei pe aceste subiecte în timpul toamnei. Vrem să vedem ce cadre uh, vor uh, um, crea și cum au intenția să, prin ce măsură au intenția să uh, susțină durabilitatea politicilor bugetare. Credibilitatea pe termen lung este ne- credibilitatea pe termen lung este necesară și pentru politicile fiscale. Este deosebit de important să avem o strategie de data aceasta pe termen lung, care, cum spuneam, să fie credibilă. Deocamdată, în multe din țările uh, membre, crește șomajul și scade oferta de locuri de muncă pe piață. Ori trebuie neapărat să reformăm politica de ocupare, pentru că nu e normal ca ea să fie atât de mult afectată de o criză financiară. Trebuie să prevenim această contractare a ofertei de locuri de muncă. Și asta se poate obține numai dacă avem mai multă flexibilitate, dacă reformăm sistemele de educare, programele de uh, învățământ și dacă există mai multă adecvare între uh, acest sistem și cererea de pe piață. Iată alte puncte cheie pentru noi. În ce privește strategia Lisabona, vom colabora foarte de aproape cu președinția spaniolă. Avem niște principii foarte clare despre felul în care putem să facem ca pe viitor Europa să fie mai competitivă și cu o mai bună productivitate. Scopul nostru ar fi să ajungem la niște concluzii în acest sens până la Consiliul European din decembrie. Schimbările climatice nu sunt uitate. Ieri am primit noul raport de la Academia Regală de Științe din Londra, care indică încă o dată că problema este atât de gravă încât uh, e nevoie de măsuri și mai drastice decât cele pe care ne le-am putut imagina pentru a um, îmbunătăți oarecum situația. Pe 20 octombrie va avea loc o nouă întâlnire unde vom discuta relația dintre economie și schimbările climatice la Consiliul Informal ECOFIN se va discuta și despre taxarea cu aspect, uh, taxele, mă cu aspect uh, ecologic. Noi, în uh, cadrul ECOFIN, vrem să existe niște uh, puncte de referință pentru toate statele membre uh, în acord cu ce s-a hotărât la summitul G20. Printre aceste puncte cruciale, uh, infrastructura financiară, bonusurile, uh, finanțarea de la Fondul Monetar Internațional și celelalte lucruri care s-au hotărât la summitul G20, iată încă o dată care sunt prioritățile uh, noastre. Și încă o dată vă reamintesc că la întâlnirea șefilor de stat de la Pittsburgh, toate acestea vor fi, se vor regăsi cu siguranță pe ordinea de zi. Ne dorim și uh, modificări în sistemul de uh, TVA. În iulie s-a adoptat și proiectul uh, preliminar de buget pentru anul 2010 și, bineînțeles, că ne dorim să existe un acord asupra acestui proiect de buget până la următorul Consiliu Ecofin. La sfârșitul prezentării mele, aș vrea să subliniez cât de importantă este cooperarea între președinția Consiliului European și Parlamentul European și abia așteptăm să mai discutăm cu dumneavoastră pe toate aceste teme deosebit de importante. Încă o dată mulțumim că ne-ați permis să luăm cuvântul aici. Acum dau cuvântul colegului meu. Yes. Please continue. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu mulțumesc uh, Comisiei Econ pentru invitație. Este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a vă da, o, pentru a vă face o prezentare relativ uh, detaliată cu privire la uh, prioritățile președinției suedeze în ceea ce privește serviciile financiare. Aș dori să vă spun că președinția suedeză dorește să fie un partener care ascultă și care cooperează cu dumneavoastră. Dorim să găsim căi, dorim să găsim împreună căi pentru a evita crize uh, care să afecteze cetățenii noștri într-o asemenea manieră în viitor. Știu că de mult timp această comisie se ocupă de acest uh, sector uh, și de asemenea că dumneavoastră cooperați în mod constructiv cu Consiliul și cu Comisia pentru a asigura calitatea uh, legislațiilor uh, adoptate și uh, știu că și lucrați uh, în mod eficient, astfel încât să se ajungă rapid la acorduri. Noi dorim să ne ocupăm de slăbiciunile uh, în ceea ce privește reglementarea. Uh, este una dintre prioritățile noastre principale va fi îmbunătățirea supravegherii. În ceea ce privește supravegherea, cu toții suntem de acord că este nevoie de o reformă a sistemului actual pentru a preveni crize în viitor și pentru a recâștiga um, încrederea consumatorilor și a investitorilor în piața financiară. Avem un mandat din partea Consiliului pentru asta și așteptăm uh, propunerile Comisiei în acest sens. Munca în grupul de lucru la Consiliu va începe de îndată ce propunerea Comisiei va fi fost înmânată, iar acesta, din cât va, acest lucru se va întâmpla pe 23 septembrie. De asemenea, vom avea și un calendar de întâlniri foarte ambițios în următoarele luni. Șefii de stat uh, se așteaptă uh, la un raport uh, ECOFIN către Consiliul European în octombrie cu privire la progresele obținute, iar eu sunt convins că vom coopera cu toții într-un mod co constructiv uh, pentru a asigura adoptarea rapidă a acestei legislații cruciale, fără însă a-i compromite conținutul. În plus, uh, sunt, uh, aștept cu nerăbdare uh, cooperarea cu dumneavoastră în ceea ce privește această reglementare nouă și novatoare. În ceea ce privește criza sectorului financiar, aceasta cred că ne-a arătat că reglementările actuale conțin anumite slăbiciuni. După cum uh, știți, Uniunea Europeană este uh, lider, în, uh, lider de opinie în acest uh, sens. Trebuie să facem ca regulile pentru uh, bănci și instituții să fie mai stricte. Avem Uh, nevoie de reguli pentru instituții și produ- produse care la ora actuală nu sunt reglementate. Știu că ați discutat despre fondurile uh, speculative înainte de uh, această uh, discuție și, uh, desigur, uh, știu că un aspect uh, important este și acela al remunerărilor. Aș dori să intru în detaliu cu privire la anumite propuneri pe care va trebui să le abordăm împreună în această toamnă. Odată, propunerile legislative cu privire la modificări ale uh, cadrului de reglementare pentru bănci. Propunerea uh, prezentată de comisie în iulie introduce reguli care solicită băncilor și firmelor de fondurilor de investiții care să aibă o, să aibă o politică de remunerare echilibrată. În plus, se uh, îmbunătățesc uh, cerințele privind capitalul și se înăspresc uh, regulile cu privind uh, regulile în anumite uh, domenii. Apoi se dorește introducerea um, unor reglementări cu privire la o provizionare dinamică. Intenționăm să acordăm prioritatea acestor uh, dosare foarte importante și, bineînțeles, și aici uh, ne dorim o cooperare cât mai constructivă cu dumneavoastră. Apoi, în ceea ce privește um, administratorii de fonduri alternative. Propunerea preia un aspect discutat la uh, summitul G20 și anume este vorba de a extinde uh, supravegherea față de toți actorii care uh, presupun un risc pentru sistemul financiar. Este foarte important să cooperăm pentru a găsi o soluție uh, echilibrată pentru acest uh, sector. Pentru a concluziona, dragi prieteni, președinția suedeză este convinsă că este nevoie să ajungem la un echilibru. Trebuie să protejăm consumatorii și în același timp să îmbunătățim integrarea pieții financiare și în același timp să uh, protejăm stabilitatea financiară, dar și concurența putem obține um, reglementări eficiente care să și protejeze consumatorii. Doamnă președinte, aștept cu nerăbdare să cooperez cu dumneavoastră și cu comisia dumneavoastră pentru a obține progrese în reforma serviciilor financiare în Europa, lucru care este necesar, suntem cu toții de acord. Alegătorii, cetățenii noștri așteaptă de la noi să fim eficienți pentru a înregistra progrese în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție. Um, thank you very much. Vă mulțumesc. Acum, din partea grupului PPE, Cine dorește dintre dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Am avut ocazia de a discuta cu dumneavoastră în primăvară și atunci am discutat despre obiectivele președinției suedeze. Mă bucur să vă revăd. Înainte de a veni în această comisie, am avut, dumneavoastră, am avut invitați membri ai uh, Congresului American. Am discutat despre posibilitățile de a uh, trece peste criza financiară și uh, am discutat și prioritățile comisiei noastre în această legislatură. Prima noastră prioritate este de a sprijini președinția suedeză care tocmai a uh, preluat, uh, a și-a preluat mandatul. În ceea ce privește uh, politica valutară, politica, uh, Banca, Europeană, Cent Banca Centrală Europeană ar trebui să ia măsuri pentru a asigura lichiditățile. Pe noi ne interesează în ce măsură aceste măsuri cu privire la lichidități au uh, dus la acordarea mai multor credite pentru firme și familii. Este important pentru a ști care au fost efectele atâta timp cât este vorba de banii contribuabililor. De asemenea, s-au luat măsuri pentru a consolida lichiditățile. S-au verificat posibilitățile pentru a ieși din această criză și aș dori să știu câte ceva despre, despre opinile dumneavoastră în acest sens. Ministrul de Finanțe spunea că pactul de stabilitate este foarte important. Sprijinim această, uh, acest lucru. Uh, experiența ne-a arătat că pactul de stabilitate este respectat în an de prosperitate, dar uh, încălcat în momente de criză. Când unele state mai mici au încălcat acest pact, uh, au existat uh, proteste, însă când, acele, când statele mari au încălcat acest uh, pact, Comisia a fost mult mai îngăduitoare și a instaurat o amnestie cu privire la pactul de stabilitate. Astăzi de dimineață, membrii Congresului American ne-au spus că va fi imposibil uh, să se plătească deficitul american numai din uh, măsuri uh, fiscale. Sunteți de părere că ar trebui uh, păstrat pactul de stabilizare? Credeți că ar trebui să fie mai flexibil uh, ca, să fie, și să fie flexibilizat ca în 2005? Sau credeți că ar trebui să aruncăm la gunoi acest pact de stabilitate. Ce va face uh, președinția suedeză pentru a vedea cum se poate utiliza uh, flexibilitatea sau și cum au utilizat această flexibilitate statele membre? Pentru că nu toate statele membre au folosit acest instrument unele state membre au utilizat această flexibilitate pentru a uh, stimula economia pe termen lung. Apoi, dați-mi voie să mă refer la planul de relansa relansare economică și la aspectul uh, finan finanțelor publice. Va trebui de asemenea să discutați un alt aspect important, și anume tratatul de la Lisabona Sper că veți apuca taurul de coarne. Până acum, Lisa, pactul de la Lisabona nu a fost de foarte mare succes. Doriți să luați anumite măsuri concrete în cazul în care prevederile nu sunt respectate? Iar apoi un aspect de ordin general, filo filozofic. Credeți că perioada pentru strategia de, Lisa, de la Lisabona ar trebui să fie uh, de 10 ani? Sau credeți că, având în vedere și uh, schimbările climatice și așa mai departe, ar trebui să uh, alegem un cadru temporal mai lung, mai mult de 10 ani? Încă o dată vă urez bun venit în uh, comisia noastră și uh, sunt convins că vom coopera foarte bine împreună. Mulțumesc acum în numele socialiștilor și democraților, democraților domnul Bulman. Mulțumesc, doamnă președinte, și din partea noastră bun venit domnilor uh, miniștri și noi ne bucurăm știind că vom avea o bună cooperare în viitor. Pentru noi există trei uh, domenii care sunt prioritare. Dorim de asemenea să vă prezentăm unele cerințe care au darul să sprijine acțiunile dumneavoastră. Uh, toată lumea are interesul ca polit politica economică să ducă la o redresare a economiei. Ei bine, Uh, comisia noastră se ocupă cu legiferarea uh, piețelor financiare. Astăzi am menționat că este foarte important să, facem o legis- să producem o legislație de calitate, să știm ce facem, să facem, să elaborăm reglementări mai bune, nu numai mai rapide. Însă, dacă vrem să facem reglementări bune, acest lucru nu trebuie să ne facă să ne pierdem pe parcurs curajul de a uh, introduce noi reglementări. Asta ne-a, întrebat, ne-a învățat uh, criza, că trebuie să ne adaptăm. Și trebuie uh, să, să rămânem uh, puternici în continuare și să putem uh, impune această nouă regle, aceste noi reglementări. Apoi, un alt aspect, criza pe piața locurilor de muncă. De multe ori am spus că a învăța de la țările scandinave înseamnă uh, să învățăm cu cum uh, se poate, într-o perioadă de criză, stimula calificarea și recalificarea oamenilor, astfel încât atunci când vor exista locuri de muncă, uh, oamenii să fie calificați pentru a le ocupa. De ce să nu există o inițiativă la nivel european pentru asta? Odată, uh, deja ați um, stabilit uh, puncte foarte importante uh, sub o președinție suedeză. Deci vă încurajăm încă și acum să preluați un un rol de uh, lider și să cooperați cu viitoarea președinție uh, spaniolă pentru a avea o inițiativă care uh, să ne ajute să învățăm din criza uh, actuală și nu numai să învățăm pe hârtie, ci să punem și în, în practică anumite măsuri. Apoi, am învățat din experiență cât de dificil și ce probleme putem avea dacă nu vorbim cu aceeași voce, noi cei din Europa. Vă încurajăm să luptați pentru ca Europa, mai ales în ceea ce privește schimbările climatice, să vorbească cu o singură voce, să aibă o strategie unică, astfel încât noi să fim consultați. Pentru asta vă vom sprijini în viitor. Thank you. I'll, if I now come to... Acum dau cuvântul Sofiei Intveld și apoi voi da cuvântul din nou președinției. Și se pare că mai avem încă vreo 10 întrebări după aceea, dar uh, vom încerca să le organizăm în uh, grupuri de întrebări. Sofie, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc uh, președinției suedeze pentru prezentare. Mi-a făcut plăcere să ascult ceea ce ați spus, um, mai ales să văd care este abordarea dumneavoastră, pentru că mesajul pe care îl transmiteți ne îngrijorează, pentru că ați spus aproape în trecere, v-ați referit la previziunile Comisiei în legătură cu deficitul mediu de 7%, dacă bine am auzit, și totuși nimeni uh, nu a leșinat. Dar uh, este o cifră șocantă și nici măcar n-am vorbit despre datoriile publice. Și astfel ajung la prima întrebare, pactul de stabilitate și creștere economică. În ultimii doi ani am vorbit mult și vom vorbi în continuare mult despre reglementarea piețelor financiare, um, actorilor privați, disciplinarea acestora pe piețele financiare, dar cum vom disciplina uh, administrația publică, statele, pentru că înainte de, chiar înainte de criza financiară, multe țări din zona euro au inaugurat complet uh, Ehm, pactul de stabilitate. Cred că o țară nu l-a respectat decât o dată acest pact. Deci, nu am putea avea instrumente pentru a face obligatorii regulile pactului. E vorba de solidaritate aici între statele membre și între generații. A doua întrebare se referă la ajutoarele de stat, pentru că s-au dat ajutoare masive ajutoare de stat ma masive unor sectoare și am fost sceptică în legătură cu aceste ajutoare până când ni s-a promis că uh, Acestea erau investiții în economia verde, că vom intra în sfârșit în secolul 21, că avem așa de proiecte minunate pentru viitor, inovante, foarte frumos, dar din câte am văzut eu, majoritatea banilor au mers pentru ajutoare pentru sectorul financiar. Deci eu aș vrea să știu dacă președinția suedeză are de gând să inițieze o operațiune sau să înceapă o evaluare în ce măsură ajutoarele de stat au au permis să se realizeze această revoluție verde și această inovație majoră. Colegul dumneavoastră a spus că probabil veți ajunge la un acord în legătură cu bonusurile și remunerațiile. Foarte bine, dar dacă îmi permiteți, aș fi mai cinică. Oare nu e vorba doar de o fațadă? Pentru că, bineînțeles, e important, aceste bonusuri sunt perverse, dar, pe de altă parte, există tot felul de stimulente perverse în lume și aici e vorba, de fapt, de supraveghere Există chiar stimulente perverse chiar și pentru politiciani, cum știu unii, nu toți. Există pe masă anumite propuneri în legătură cu reglementarea și supravegherea, dar știm că nu toate sunt uh, ne conving pe deplin. Chiar dacă grupul la Rozier a spus public, chiar grupul la Rozier a spus public că propunerile nu erau suficiente, dar doar atât se putea face din punct de vedere politic. Ministrul Finanțelor din țara mea, Olanda, colegul dumneavoastră, spune că în loc să ajusteze sistemele de supraveghere la uh, dimensiunile băncilor sau instituțiilor finan- financiare, ar dori ca băncile să devină mai mici în loc să impună supravegherea la nivel european. Credeți că, dumneavoastră, credeți că propunerile sunt suficiente? Credeți că dacă statele europene n-au curajul să facă, să ia măsuri radicale acum, în momente de criză, credeți că vor avea curajul să o facă pe viitor? Oare Uh, nu creem terenul uh, aici pentru noi crize? Mulțumesc, uh, spune doamna președinte, vă voi da cuvântul pentru a răspunde la toate acestea. Mulțumesc. Foarte pe scurt, voi încerca să răspund la aceste întrebări numeroase, dar foarte importante și complexe și juste. Prima întrebare, în legătură cu măsurile de susținere pentru a ceea ce se, am discutat pe, din punct de vedere monetar. Știm din trecut că trebuie să combinăm politica monetară politicile monetare pentru a avea o politică suficient de expansionistă, în același timp un cadru pentru uh, instituții financiare instituționalizate. Cel puțin putem să spunem clar că situația din ianuarie-februarie a fost foarte problematică. Discutam atunci, eram în situația în care multe economii s-au întrebat dacă ne aflăm într-o situație la fel de gravă ca și Marea Depresie. Acum am văzut că există și semne încurajatoare, mai ales în sectorul bancar Um, creditele interbancare au revenit uh, la nivelul dinaintea crizei, deci dacă evaluăm situația, cred că trebuie să așteptăm ani sau poate chiar zeci de ani înainte de a face o evaluare completă. Dar eu cred că atât băncile centrale cât și guvernele au um, făcut multe pentru a adopta politici pentru a preveni o înrăutățire a situației. În ceea ce privește past pactul de stabilitate și creștere economică, eu cred că ne încadrăm în el. E foarte clar că acest pact oferă o anumită flexibilitate și aici ne aflăm într-o situație destul de problematică avem uh, probleme de rezultate um, în unele țări uh, fără precedent. Chiar crește șomajul, de aceea trebuie să stimuleze cre- um, cererea. Cred că politicile generale au făcut cam tot ce puteau să facă și deci ne aflăm într-o situație tipică în care uh, Economiștii recomandă ca politicile fiscale să preia o parte din responsabilitatea politicilor de stabilizare. Din majoritate, guvernelor europene au adoptat planuri de uh, redresare economică. Nu cred că trebuie să lărgim acum perspectiva. Trebuie să nu uităm despre um, creșterea potențială uh, este evident că capacitatea noastră de a produce pe viitor riscă să scadă um, și stocul de capital a înregistrat un șoc. Ne întrebăm chiar dacă în unele țări industria producătoare de automobile sau alte ramuri vor avea aceeași capacitate ca înainte de criza pe viitor. Și iată, sunt probleme structurale care trebuie abordate. Nu trebuie să uităm piețele financiare, cum să le stabilizăm Um, cum uh, să funcționeze politicile de cerere, cum se poate crea un cadru pentru a uh, stabiliza economiile, cum uh, abordăm chestiunea pe termen lung privind creșterea potențială, cum vom lupta împotriva șomajului. Am văzut ce s-a întâmplat în anii 70-80 în Europa când șomajul a rămas la niveluri înalte. Pentru noi este evident că pentru a aborda uh, aceste lucruri, nu trebuie să uităm piața muncii, trebuie să luăm măsuri pentru ca această piață să funcționeze, să fie mai flexibilă pe viitor. În legătură cu um, întrebarea domnului Bulman, pentru început aș spune că avem nevoie de reglementări de calitate în Europa dar, bineînțeles, există și riscuri, riscul în, în situații de, de criză acută să facem lucrurile prea rapid, dar există și riscul de a face lucrurile prea încet. Dar, în orice caz, cu toți ne confruntăm cu alegătorii în țările noastre și ne va fi foarte greu să le spunem, iată, e cea mai, proastă, cea mai mare criză de, de la depresie încoace și eu nu cred, și eu cred că trebuie să găsim reglementări eh, mai prudente, mai stricte pentru piețele financiare. Nu trebuie să revenim la situația din anii 60 sau 70, în care capitalul era afectat foarte ineficient în majoritatea economiilor țărilor noastre, dar trebuie să ieșim din criză și cred că măsuri mai prudente, mai stricte uh, sunt eh, cele bune. Um, grupul Rozier a făcut progrese, cred că anumite lucruri de acolo vor putea fi puse în aplicare. Domnul Bulman a vorbit și despre exprimarea noastră cu același glas. Bineînțeles, am încercat să găsim o poziție comună europeană în cadrul procesului G20 și aceasta va fi ambiția noastră în legătură cu finanțarea și eficiența soluțiilor pe care le vom găsi la Copenhaga. Dar să fie clar, depinde de capacitatea noastră de a include toate statele membre în acest proces, pentru că nu avem nevoie de un singur glas și atât, ci de un singur glas pe care toată lumea poate să susțină, care să fie cu adevărat a tuturor pentru a avea un proiect uh, care să, să fie viabil. Aș sublinia faptul că deficitele, deficiturile, mă scuzați, din Uniunea Europeană din, uh, ca procent din PIB, uh, nu este doar o problemă europeană și Statele Unite se află într-o poziție foarte, într-o situație foarte gravă. Deficiturile sunt de 7-8%. În toată zona OCDE, în medie, Nivelul datoriilor a crescut cu 25% în medie în acest an de criză. Avem o problemă deja de- demografică înainte de criză, excluziune socială, șomaj. Situația s-a înrăutășit acum, având în vedere că um, șomajul s-a agravat. Deci e nevoie de mai multe măsuri de politică structurală în cadrul strategiei de la Lisabona. Avem nevoie de o mai bună disciplină fiscală, dar după cum am spus, avem nevoie uh, și de politici pentru a stimula cererea, pentru că șomajul crește, rezultatele sunt proaste. Deci avem nevoie, după părerea mea, de măsuri mai bune pentru a rămâne credibili, pentru ca politica noastră fiscală să rămână credibilă. Și, și aceste lucruri au legătură strânsă cu procesele de la nivel național. Știu că în Olanda, în Suedia uh, au loc uh, astfel uh, de procese. În orice caz, aceste condiții trebuie aplicate și asta depinde de bugetele naționale, bineînțeles. Vom încerca, bineînțeles, să găsim strategii de ieșire din criză, vom lucra în mod strâns cu Comisia. Comisia va prezenta un cadru care va fi prezentat la reuniunea informală de la Göteborg uh, din această toamnă și vom încerca să facem progrese în acest domeniu. În ceea ce privește ajutoarele de stat uh, și această revoluție verde, trebuie să spun că guvernul pe care îl reprezint eu nu a dat multe ajutoare de stat. Nu considerăm că trebuie să că poate fi eficientă această susținere a unor branșe ale industriei. În același timp, nu trebuie să uităm că o parte a problemelor s-au referit la abordarea crizei financiare în mod sistemic tocmai datorită discuțiilor legate de ajutoarele de stat. Este important să avem această situație de egalitate pe piață, dar ne-am confruntat cu o situație problematică pentru că aveam nevoie de acțiuni sistemice rapide. Ne-am... Uh, Deutsche Bank uh, ar fi putut veni în Suedia să ofere credite firmelor ca Ericsson sau Volvo. În orice caz, situația este complicată și, rezulta, și regulile privind ajutoarele de stat trebuie să fie aplicate în mod flexibil. Nu cred că atunci când vorbim de bonusuri, e vorba doar de măsuri de fațadă. Eu cred că ele fac parte integrantă din concluziile noastre, pentru că uh, dacă uh, oamenii sunt remunerați pentru a lua riscuri excesive, bineînțeles că și le vor, asum, vor lua aceste riscuri. Aceasta este o problemă. Și um, aceste riscuri sunt asumate în mod asimetric. Dacă ar fi fost sigur că vor avea succes, bineînțeles că um, aceste persoane primesc bonusuri, dar dacă pierd, dacă investițiile nu sunt profitabile, până la urmă publicul plătește și aceste lucruri au repercusiune asupra instabilității uh, piețelor internaționale. Și, bineînțeles, nu trebuie să revenim la situația veche de reglementare a piețelor, dar avem nevoie de regulamente mai stricte. Bineînțeles, nu vom putea preveni următoarele crize. Uh, am văzut criza din Japonia, din Rusia, uh, criza startup-urile și așa mai departe. Deci vom avea și alte crize, dar cel puțin trebuie să ne pregătim pentru a putea uh, să trecem și peste următoarea criză. Mulțumesc. Mă scuzați? Thank you. Well, uh... Mulțumesc. Intervenții constructive, sprijine, toate atâtea cuvinte pe care le-am auzit și cu care sunt de acord. Cred că colegul meu a dat deja majoritatea răspunsurilor, dar vreau să adaug faptul că lichiditățile care au fost uh, uh, injectate de Banca Centrală au fost folosite în mod adecvat și uh, au avut rezultate profitabile, au creat profituri. Sunt într-un proces în care trebuie să dăm dovadă de prudență. Deci eu cred că aceste măsuri au fost cu adevărat de ajutor și putem să fim mândri de felul în care am făcut față crizei în multe dintre țările Europei, a noastră inclusiv. Care este cheia problemei când e vorba despre redresare? Pe de o parte avem nevoie de supraveghere și pe de altă parte de sancțiuni pentru acele bănci care vor încălca regulile. Acesta va fi aceasta, mă scuzați, va fi ținta întâlnirilor noastre în ECOFIN și la nivelul G20. Vă rog să mă scuzați că uh, v-am întrerupt, mă gândeam cum puteam să dau cuvântul uh, colegilor din comisie pentru ca toată lumea să poată să ia cuvântul. Clinton, and then back to the presidency. Kate, acum ai cuvântul. Eu am o întrebare foarte scurtă. Știu că directiva uh, uh, cu privire la administratorii fondurilor de investiții alternative este una din prioritățile dumneavoastră. Aceste fonduri, se spune, creează risc sistemic sau au un potențial de risc sistemic. Și vreau să știu dacă grupul dumneavoastră deja Uh, lucrează la niște modificări majore ale textului directivei din partea Comisiei și dacă este cazul, aș vrea și eu să pot să arunc o privire peste ele în curând. Acum Filip are cuvântul. Câteva observații. Mai întâi vreau să felicit președinția suedeză pentru faptul că își doresc să existe un sistem de supraveghere uh, cât mai cuprinzător cu putință și că doriți să existe niște sancțiuni credibile. Cred că aveți dreptate când spuneți că doriți să creați acest lucru. De asemenea, ar trebui să existe niște um, uh, măsuri echitabile. Deocamdată, noi, noi, verzii, considerăm că această propunere de directivă mai degrabă ar trebui să propună un sistem de supraveghere între agențiile de supraveghere deja existente, deci o coordonare între aceste agenții deja existente mai degrabă decât o autoritate centrală de supraveghere. Deci noi nu suntem încă mulțumiți de toată această parte uh, cu privire la supraveghere din textul directivei, diferența între uh, supravegherea uh, integrată și, cum spuneam, colaborarea între um, agențiile de supraveghere deja existente. Apoi, cu privire la datoriile de stat care cresc și, bineînțeles, această creștere este um, îngrijorătoare, dar să nu uităm și alte forme de datorii care există, ca de exemplu um, faptul că de- deteriorăm în continuare mediul înconjurător și aici vom avea de plătit pentru aceste um, lucruri dăunătoare pe care le uh, facem. Nu este o realitate plăcută să vorbiți despre asta. Nu există o soluție la această dilemă în ce privește piața muncii, m-ați surprins oarecum. Vă ascult, îl asculta. pe Olefson la Comisia ITRE și spuneați că mai întâi trebuie să avem, uh, o, să punem capăt crizei și apoi o altă uh, cale este să reformăm sistemul educațional. Și Acum vă aud spunând că ar mai exista și o cale de mijloc și anume o transformare uh, ecologică a societății noastre. Și mărturisesc că acest lucru uh, mi-a lipsit la um, prezentarea colegului dumneavoastră de la Comisia ITRE pentru că mă așteptam ca președinția suedeză să aibă o poziție foarte clară în ce privește uh, transformările ecologice, deci aș vrea să-mi dați mai multe detalii în acest sens. Eu unul aș fi prudent cu inițiativele Uh, legislative pe care uh, le um, aveți în vedere, pentru că s-ar putea ca mesajul pe care îl trimitem uh, cetățenilor europeni să fie greșit, să le dăm senzația că vor fi mai puțin protejați. Deci dacă nu faceți asta din motive de altruism, faceți-o din motive de practice. În ce privește reformele sistemelor fiscale și, a, și paradisele fiscale, Vă rog să îmi spuneți cu mai multă precizie ce anume aveți uh, intenția să faceți. Și apoi, dumneavoastră păreți să fiți uh, încrezător în faptul că la G20, la summitul G20, Uniunea Europeană va vorbi cu o singură voce dar oare chiar va fi așa? Pentru că deocamdată Germania și Franța nu par să aibă același punct de vedere în ce privește datoria publică, de exemplu. Acum domnul Langen. Mulțumesc. Președinția suedeză nu are o sarcină ușoară de îndeplinit. Avem un parlament nou, așteptăm o comisie nouă, ne aflăm în miezul combaterii crizei financiare iar noi aici de ani de zile discutăm, de fapt, despre necesitatea reglementării. Azi dimineață am ascultat um, de, din partea americanilor um, care ne-au spus că um, capitalismul și reglementarea se contrazic. E bine, eu pot spune numai că avem nevoie de mai multă reglementare. Noi am acceptat că este nevoie de această reglementare și uh, credem că președinția suedeză ar trebui să obțină o voce comună pentru uh, summitul G20, dar sunt parțial și sceptic. De aceea vă rog pe dumneavoastră să transmiteți cerințele noastre uh, să, să, um, să nu uh, credeți că uh, cerințele noastre către noul președinte al Comisiei sunt de neglijat. Noi vom evalua viitorul comisar cu privire la piața internă și vom avea de la el pretenția să impună o reglementare clară, nu să uh, nu facă nimic, precum uh, fostul comisar. Au fost colegi care au spus că s-ar putea să existe pericolul că să uh, acționăm mult prea rapid. Eu cred că acest pericol este neglijabil. Eu cred că trebuie să acționăm cât mai repede. Nu putem să fim în urma americanilor și a englezilor, trebuie să uh, impunem acum reglementări. Piața liberă înseamnă libertate, dar și răspundere și de multe ori uh, s-a uh, uitat responsabilitatea. Iar dumneavoastră ați preluat răspundere pentru mai mult decât această jumătate de an a președinției suedeze noi vom fi implicați în um, viitoarea compoziție a, în stabilirea compoziției uh, comisiei și ne vom asigura că nu vom mai sta deoparte să privim ce face comisia. Apoi, încă o rugăminte către dumneavoastră, am să vă rog să verificați, așa cum l-am rugat deja și pe șeful uh, de stat, uh, șeful de guvern, E bine, am să vă întreb pe dumneavoastră când veți deveni și dumneavoastră Suedia membrii ai zonei euro, pentru că conform regulilor, dacă îndepliniți criteriile, trebuie să aderați la, să preluați, să adoptați moneda euro. Mulțumesc, Catherine. Uh, Înainte de a pune vreo întrebare, eu cred că asta nu este o problemă suedeză, britanică sau americană, este una mondială. Dacă nu uh, punem mână de la mână ca să găsim o soluție și continuăm să arătăm cu degetul pe unii sau pe alții, nu vom ajunge nicăieri. Mi s-a părut foarte important ce a spus dumneavoastră despre strategia Lisabona și că, din păcate, nu am uh, reușit, nu cred că am reușit să avem această economie competitivă și bazată pe uh, cultura cunoașterii până în anul 2010. 2010 este atât de aproape. Când vedeți uh, firme precum Yahoo, Google și alte reușite americane, noi nu avem în Uniunea Europeană echivalențe. Uh, ce facem? De ce suntem atât de în urmă în ce privește inovarea, creativitatea? Se tot spune că populația noastră este uh, una care îmbătrânește și cred că este una din principalele noastre provocări mm, pentru economia noastră este principalele provocare. Eu am luat parte la o mulțime de campanii uh, care practic uh, nu aveau neapărat o coloratură politică, campanii pentru o economie mai ecologică, pentru locuri de muncă uh, în sectorul ecologic și așa mai departe. Ați vorbit de acest raport recent al Academiei Regale de Științe și ați spus că situația se înrăutățește pe zi ce trece și că, bineînțeles, este primordial ca acum să luăm măsuri și mai drastice pentru a um, evita uh, catastrofa, pentru a lupta împotriva efectelor schimbărilor climatice. Avem nevoie de legislație care să schimbe lucrurile. În această propunere sunt multe lucruri care ne fac plăcere, dar dincolo de detaliile tehnice, cred că pentru fiecare dintre noi, ar fi mai bine de văzut dacă putem vorbi despre o soluție universală, despre un mecanism unic care să uh, funcționeze pentru toate aceste fonduri de investiții alternative. Foarte multă lume a vorbit despre fondurile speculative. E clar că acestea sunt necesare, dar Oare ele funcționează la fel precum alte uh, fonduri și apoi uh, oare toate fondurile creează același risc sistemic? Nu știu cât de rapid vom reuși să trecem prin toate etapele procedurii, dar ar fi mult mai bine să avem un text uh, asupra căreia putem să reflectăm în liniște decât unul în care lucrurile au fost făcute la repezeală. Da, acum Ole Schmidt are cuvântul. Thank you, Madam Chair. Yes. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i spun domnului Werner Langen că, desigur, avem nevoie de reglementări, dar nu avem nevoie de reglementări proaste. Nu trebuie să forțăm reglementări care apoi să fie contraproductive. am fost, uh, m-a bucurat să pot um, ura bun venit uh, miniștrilor suedezi, un, uh, unor miniștri de centru dreapta. Sunt patru partide în uh, Suedia și mă bucur uh, că ați putut veni. Am exact aceeași întrebare uh, ca domnul Langen și o pun și în calitate de uh, cetățean suedez nu cred că ar fi ceva greșit din punct de vedere legal, dar economia suedeză ar fi trebuit a, a, a ajuns la concluzia că a fost bine să fie a, a, în afara bărcii în momentul în care furtuna a dat a, peste această barcă. În Paris s-au discutat o serie întreagă de aspecte. Nu ar fi trebuit ca domnul Borg să fie de față când s-au uh, decis aceste lucruri cu privire la zona euro? Nu credeți că Suediei ar fi mers mai bine în interiorul zonei euro? Eu aș vrea să îl întreb pe primul ministru și pe ministrul de finanțe care este uh, calendarul pentru adoptarea euro. Cred că ar trebui aș dori să întreb pe ministrul de finanțe când ar putea uh, uh, Suedia să adopte euro. O altă întrebare către uh, ministrul cu privire la piețele financiare. V-am urmărit uh, evoluția în, ultimi, în ultimele luni. În calitate de uh, președinte al uh, Consiliului, aveți anumite responsabilități. Dar trebuie să luăm în considerare faptul că Suedia este o țară mică și orientată înspre export. Trebuie să arătăm că avem o perspectivă echilibrată. Chiar și guvernele noastre social-democrate aveau o, um, con, o concepție echilibrată cu privire la um, nivelul de reglementare de care avem nevoie sper că în lunile următoare nu vom cădea în, caba, în capcană uh, de a ne pierde echilibrul. Tonul echilibrat este cel care a făcut posibil uh, să impunem uh, perspectivele corecte. Mulțumesc. Jürgen Günther. Mulțumesc. Am o întrebare către domnul Borg. Ați spus că Europa trebuie să vorbească cu o voce. Pot numai să repet acest lucru. Ați spus că Europa trebuie să vorbească cu o voce în ceea ce privește la summitul G20, dar iată, la începutul acestei săptămâni, doamna Merkel și președintele francez au solicitat ca bonusurilor, bonusurile uh, managerilor de bancă să fie uh, reduse. Și asta ca o măsură de reglementare a pieței uh, financiare. Eu m-aș întreba, v-aș întreba Uh, susțineți această propunere. Ar fi important să susțineți această uh, inițiativă atâta timp cât uh, noi ar trebui să vorbim cu aceeași voce. Noi, în grupul meu uh, politic, suntem de părere că piețele financiare ar trebui să fie îmbunătățite, însă nu suntem de părere că supravegherea este problema uh, principală a piețelor financiare. Uh, noi credem că problema este reglementarea acestei piețe. Credem că trebuie mers dincolo de simpla supraveghere. Cred că piețele în sine trebuie să fie analizate și modificate. Aș dori să luați acest lucru în considerare uh, și să nu priviți numai la aspectul supravegherii și supervizării, să priviți și dincolo de aceste aspecte. Încă un aspect. Uh, săptămâna trecută au fost alegeri în Japonia, s-a schimbat guvernul și a fost interesant de văzut faptul că viitorul, uh, reprezentanții viitorului guvern japonez au spus că vor să se concentreze pe o economie a piețelor interne. S-ar putea să existe o modificare a priorităților uh, economice, economico-politice ale Japoniei. Care este poziția dumneavoastră față de acest lucru, având în vedere și strategia Lisabona bazată pe export? După ce am terminat această rundă de întrebări, vom mai avea încă șase vorbitori. Mai avem maxim 25 de minute. Vă mulțumesc. Voi încerca să fiu succint uh, și domnul Odel va completa uh, răspunsurile mele. La întrebarea domnului Philip Lambert cu privire la uh, îndatorirea publică și la relația datoriei publice cu um, așa numită datorie ecologică, datoria față de mediu. Nu cred că este o problemă Uh, din mod, în mod fundamental să vedem um, Copenhaga um, și reglementările în acest domeniu ca uh, fiind complementare. Nu doresc să provoc o dezbatere, însă um, directiva cu privire la taxarea energetică, la impozitarea energetică este una pe care noi am dorit să o vedem adoptată cât se poate de curând. Desigur, trebuie să rezolvăm atât problema um, datoriei publice cât și datoriei ecologice. Bineînțeles, esențială este problema dioxidului de carbon și cred că taxarea uh, emisiilor de CO2 sunt cel mai bun mijloc de a le reduce. Dar, desigur, acest lucru trebuie uh, discutat în continuare. Însă, taxarea energetică uh, este ceva ce așteptăm cu nerăbdare. Să încerc să fiu mai clar. Bineînțeles, primul uh, lucru cel mai important este să facem, să rezolvăm situația în uh, sectorul financiar. A doua prioritate se referă la politica privind cererea. Să reușim să împiedicăm căderea uh, cererii care să ducă la o creștere a șomajului. Al treilea aspect ar fi cel mai structural și anume să împiedicăm menținerea șomajul, ratei șomajului la un nivel ridicat. Avem nevoie de politici active în domeniul pieței uh, locurilor de muncă pentru a uh, îi motiva pe oameni să continue să caute, să uh, se califice și, desigur, și educația joacă un rol important în acest sens. Dar un aspect important este și acela al remunerației muncii. Am văzut o am văzut faptul că um, acest echilibru uh, a fost perturbat. Ar trebui așadar să adresăm și să ne preocupăm de uh, problemele structurale. În ceea ce privește paradisele, paradisurile fiscale, nu cred că acestea au contribuit la atingerea unor uh, condiții egale în serviciile financiare, dar cred că um, și la G20 există voința uh, de a Um, combate aceste paradisuri fiscale și cred că am făcut progrese în a reprezenta, cu o vo- a reprezenta Uniunea Europeană cu o voce comună în acest sens. Domnule Langen, eu nu sunt atât de sceptic ca și dumneavoastră. Cred că astăzi, la reuniunea informală pe care am avut-o, am putut uh, spune bazele unei poziții comune europene. Acest lucru înseamnă că vom avea o voce comună cu privire la remunerație și bonusuri la Londra. Vom avea o voce uh, comună cu privire la femei și așa mai departe și vom avea și o voce comună uh, cu privire la schimbările climatice și uh, pașii înspre Copenhaga. Eu nu cred că este o problemă de libertate versus, responsabil, uh, libertate versus responsabilitate. Cred că trebuie să consolidăm pact, partea de responsabilitate. Nu cred că libertatea se opune răspunderii. Cred că uh, având o reglementare clară, strictă, am putea consolida responsabilitatea pe piețele financiare. Au existat și întrebări cu privire la strategia Lisabona, uh, cu privire la uh, acea societate bazată pe cunoștință. Aici vedem unele uh, probleme la nivel european, productivitatea a fost foarte scăzută dacă ar fi să o comparăm cu cea din Statele Unite. Am văzut și un număr mai mic de ore lucrate în Europa. Dar cred că acestea sunt aspecte structurale pe termen lung. Trebuie să îmbunătățim funcționarea pieței locurilor de muncă, trebuie să stimulăm spiritul antreprenorial, trebuie să investim în educație, cercetare și dezvoltare. Avem nevoie de o perspectivă mai largă din ceea, în ceea ce privește politicile noastre. Cred că trebuie să punem bazele lărgirea acestei perspective și apoi să predăm ștafeta președinției spaniole. Apoi, în ceea ce privește administratorii fondurilor de investiții aliment, alternative, nu trebuie să, mer- să căutăm prea uh, departe în timp pentru a uh, căuta ca- pentru a găsi problemele cu capitalul pe termen lung. Iată, în Statele Unite, uh, cum, a, cum ar fi Lehman Brothers, sunt instituții nereglementate în sistemul uh, financiar. Bineînțeles, a existat o subreglementare a pieței financiare care a dus la uh, probleme. Chiar dacă fondurile speculative au făcut parte din această problemă de data asta, o reglementare, reglementare strictă nu ar împiedica funcționarea pieței, ci ar face-o mai eficientă. În ceea ce privește întrebările dumneavoastră cu privire la adoptarea euro uh, de către Suedia, nu aș dori să-l uh, citesc pe Deng Xiaoping cu privire la Revoluția franceză, când a spus, e prea devreme să mă exprim. E bine, am avut un referendum toți cei, toate partidele care susțin ideea de a intra în uh, zona euro au spus că trebuie să mai așteptăm cel puțin 10 ani pentru a re uh, supune publicului această întrebare. Um, sondajele de opinie ne arată că um, numărul celor care ar susține adoptarea euro crește, însă avem în continuare foarte mulți oameni care sunt reticenți. Dar Așadar, am avea nevoie de un nou referendum pentru a uh, fi uh, pentru a acționa în, uh, după, cum ne, după cum doresc cetățenii noștri. Avem nevoie de o majoritate a cetățenilor noștri pentru a adopta euro. Chiar dacă eu aș vota da de foarte multe ori, nu funcționează așa. Avem nevoie de o majoritate. Cred că reuniunea de astăzi pe care am avut-o cu Consiliul a fost foarte productivă pentru că am ajuns la acorduri importante. Um, declarațiile uh, doamnei cancelar Merkel și a domnului președinte Sarkozy au fost uh, foarte utile pentru a, uh, a da un impuls uh, inițiativei cu privire la bonusuri. În general, noi uh, lucrăm împreună cu Franța în cadrul uh, Troicii și am avut uh, rezultate bune de-a lungul discuțiilor noastre și nu pot să subliniez în mod suficient cooperarea noastră. Am o altă viziune cu privire la uh, piață, însă cred că Uh, economia bazată pe export este cel mai, pro, uh, cel mai productiv, cel mai profitabil. Țara noastră are o tradiție a unui model bazat pe export. Cred că acesta ne ajută să fim mai eficienți, mai productivi, să inovăm. Cred că statele care se bazează pe, efort, pe export uh, vor avea succes din punct de vedere economic în continuare. Firstly... Mulțumim, mulțumesc. Mai întâi, Kate Swinburne a întrebat dacă deja strângem date pentru a identifica riscurile sistemice. Da. Banca Centrală Europeană face acest lucru, și organele de la nivel național fac acest lucru. La nivel suedez și am făcut acest lucru în 2001. Atunci a început și procesul Lamfalusi. Am început atunci să creăm uh, condiții egale pentru serviciile financiare în Europa. Și am avut succes. Problema este că supravegherea a continuat să se facă la nivel național. Și iată, asta încercăm noi să, schi- să schimbăm acum și consider că raportul de la Rozier este un bun punct de plecare. Um, au loc consultări. Pe 23 septembrie Comisia ne va transmite 5 dosare legislative și așteptăm cu nerăbdare să le discutăm și cu dumneavoastră. Cred că trebuie să încheiem acest proiect în timpul președinției suedeze, deci în decembrie la Consiliul European și sper că ne veți ajuta. Philip Lambert cerem mai bună integrare și mai puțină coordonare. Ce e posibil din punct de vedere politic? Ceea ce vedem acum, după cum am spus, ne confruntăm acum cu un proces și în momentul în care creăm uh, aceste trei autorități macro, ele implică mult uh, nivel ridicat de integrare, dar și de cooperare și trebuie să găsim cel mai bun echilibru, cred, pentru că supravegherea la nivel național de către băncile naționale trebuie să rămână, dar în același timp trebuie să lucrăm împreună. Și vom discuta aceste lucruri împreună pe viitor. Da. Și eu voi vota da la referendum oricând va fi acesta. În sală se vorbește fără microfon, din păcate. Oli Schmidt. Ne-a făcut oare bine să nu facem parte din zona euro? Din punct de vedere politic, ne-am întrebat dacă n-ar fi fost mai bine să facem parte din ea. Cred că suntem cu toții de acord că ar fi fost mai bine, dar pentru Suedia, această țară dependentă de exporturi, în această criză Suedia a avut un avantaj. A fost mai ușor să ne vindem produsele, ne scuzați, pentru că am putut face asta cu o monedă mai slabă dar oricum, la sfârșitul acestei crize putem trage concluziile dacă uh, repercursiunile vor fi fost pozitive sau negative. Eu aș zice că a fost un avantaj. Și am discutat asta cu mulți reprezentanți ai ramurilor industriei din Suedia. directiva privind uh, administratorii fondurilor de investiții alternative um, se referă la un grup de fonduri foarte heterogen. Și acum trebuie să abordăm cu atenție toate detaliile juridice și tehnice pentru a ne asigura că propunerile își vor atinge ținta vor avea efectele pe care dorim să le aibă asupra acestor fonduri. Mă bucur foarte mult de faptul că s-au făcut deja progrese în acest dosar, atât în grupul de lucru din Consiliul, cât și în discuțiile cu reprezentanții uh, sectorului economic um, și am încredere că vom reuși să adoptăm un text echilibrat, o reglementare mai bună care sper că nu va crea poveri suplimentare agenților economici, dar oricum această parte importantă a piețelor financiare trebuie reglementată. Nu putem uh, să o lăsăm nereglementată. Sper că împreună vom găsi cel mai bun echilibru. Nu va fi ușor, dar vom încerca. Thank you very much. Um, right, the final... Mulțumesc, mulțumim. Următorii vorbitori vor fi Chuntis and Zalba Bidigen. And um, if you please would be brief because otherwise... Vă rog foarte pe scurt, pentru că altfel nu veți mai obține răspunsuri. Deci vă rog un minut fiecare. Vorbitoarea nu are microfonul pornit. Ah, I'm sorry, it was not strong enough. Yeah. So uh, let me pose my... question. Voi pune întrebarea în maghiară. În Slovacia, noua lege a limbilor uh, implică consecințe grave pentru folosirea limbii maghiare. Observația mea e legată de pactul de stabilitate și creștere economică. Domnilor, min, uh, domnul ministru a spus că e nevoie de reguli clare, așa este, dar trebuie să existe și reguli ușor de respectat. Nu putem uita două lucruri în acțiunile noastre. Cetățenii s-ar putea întreba pe drept cuvânt dacă Uniunea Europeană e credibilă în momentul în care adoptă legi sau reguli care nu pot fi aplicate. Am, s-a spus deja că procedura de deficit excesiv este aproape inevitabilă în toate statele membre. Președinția suedeză are de gând să se gândească la posibilitatea de a reevalua lucrurile pentru a evita cercul vicios. Pentru că creșterea economică trebuie lansată și cu aceste deficituri excesive e imposibil să reușim să facem acest lucru. Aveți vă idee cum se poate face raționalizare în domeniul uh, regulilor pentru ca acestea să fie suficient de rezonabile pentru a putea fi puse în practică, pentru ca această diferență de uh, plus minus 1,5% să fie, pe, să fie realizabilă. Și în legătură cu justiția, dacă inflația medie trebuie, trebuie oare să fie determinat la nivel UE și nu doar la nivelul zonei euro? Kõigepealt mul on äärdus hea meel. Mai întâi, doresc să spun că mă bucur că foștii mei colegi se află printre noi, uh, le urez bun venit și... Pigem Äh, räägin seda, sellest, et kuidas me saaksime Am vrut să pun niște întrebări. Vrem să vă ofer ajutor. În procesul C20 ați făcut un pas major înainte. Nu ați identificat probleme care să dăuneze intereselor noastre, dar, după părerea dumneavoastră, cum vă poate ajuta Parlamentul la, în cadrul grupului G20 pentru ca Europa cu adevărat să vorbească cu un singur glas? Gunnar, pe scurt, vreau doar să vă spun că mă bucur că vă aflați printre noi. Este un privilegiu pentru Suedia și președinția suedeză să colaboreze cu acest nou parlament și uh, în momentul în care economia globală iese din criză, pentru că astfel puteți discuta și agenda pentru a ne pregăti mai bine pentru următoarea criză. E foarte ușor să intri uh, în situații dificile, mai greu să ieși din ele. Bineînțeles, e nevoie de mai bună reglementare a piețelor financiare, dar trebuie să ne gândim și cum putem reglementa mai bine regulile macroeconomice. Când am schimbat pasul de, pactul de, de stabilitate acum câțiva ani, uh, am uh, sporit flexibilitatea. O problemă astăzi este că multe guverne au deficituri majore, au, aveau deja deficituri mari și înaintea crizei în uh, timpuri uh, cât de bune se poate. Deci, era, au fost cu, mai puțin, cu atât mai puțin pregătite. Deci poate ar trebui să discutăm cum, care ar trebui să fie regulile în legătură cu ajutoarele de stat și deficitele publice în uh, vremuri de creștere economică. Dacă nu începem să discutăm despre asta acum, nu vom începe niciodată. Vă mulțumesc și mă bucur că vă aflați printre noi. Mulțumim, Leonardo. Mulțumesc. O întrebare foarte scurtă. Șomajul a ajuns la 9,5% în zona euro. Este un indicator defazat, după cum spune și Banca Centrală, dar nu cred că putem spune că trecem de criză dacă șomajul crește în continuare. Întrebarea mea este, nu crede președinția suedeză că s-a ajuns în momentul în care ar trebui să avem un plan uh, mult mai bun decât până acum de relansare economică la nivel european pentru a relansa investițiile în infrastructură, cercetare, inovare, politici active pe piața muncii după cum a spus și primul ministru Reinfeldt la Strasbourg, care a citat acest punct în mod explicit și inițiative pentru a lega mai direct instrumentele financiare și serviciile bancare cu economia reală. Crede președinția suedeză că poate să se angajeze să facă, o, să facă să avanseze o propunere în acest sens? Mulțumesc. Domnul Cintes. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Σουηδικής Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să, îi mulțumesc, să le mulțumesc reprezentantelor președinției suedeze și sper că uh, voi putea merge acasă liniștit dacă îmi veți putea răspunde la două întrebări, domnule Borg. Eu sunt din Grecia și în momentul în care noi discutăm, în uh, Grecia probabil că am uh, decis organizarea unor alegeri anticipate. Astăzi s-a repetat, guvernul grec a repetat uh, faptul că va solicita uh, creșterea deficitului. S-a discutat la reuniunea ECOFIN această solicitare a guvernului grec și, în general, cum vedeți acest tip de măsuri? Termenul pentru uh, scăderea deficitelor uh, credeți că ar trebui să fie prelungit? Pentru că asta are de-a face și cu uh, combaterea șomajului. O a doua întrebare. Avem bănci private în Grecia. În uh, domeniul public s-a decis să se emită obligații cu o dobândă de 5%. Aceste obligații au fost uh, numit, au fost stabilite ca uh, garanții pentru Banca Centrală Europeană, iar apoi s-a stabilit o um, dobândă de 1%, obligațiuni care apoi au ajuns uh, la companii care au obținut un profit de 18% pe aceste obligațiuni. Nu se poate găsi o posibilitate pentru a uh, obține o finanțare directă a statelor membre, poate o Um, finanțare directă din partea Băncii Centrale Europene pentru a elimina acest tip de speculații. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc președinției suedeze. Ați menționat că o problemă ar fi ocuparea forței de muncă. Eu cred că o piață uh, niște piețe mai flexibile ne-ar ajuta să creăm locuri de muncă, astfel încât să punem capăt crizei mai repede. Eu cred în piețe ale a locurilor de muncă mai flexibile. Totuși, uh, legislația cu privire la ocuparea forței de muncă este în continuare um, responsabilitatea statelor membre și aș vrea să știu ce veți face dumneavoastră în acest domeniu. Vă mulțumesc. Interpreții au spus că vor mai rămâne timp de uh, 10 minute, uh, deci mai putem continua. Am să le mulțumesc interpreților de pe acum în cazul în care ni se, uh, ne expiră timpul. Mulțumesc, am să încerc să dau răspunsuri la toate întrebările care mi-au fost adresate. Apropo de pactul de stabilitate și de creștere, uh, și de relația dintre șomaj și creștere economică și deficite. Trebuie să subliniem faptul că țările care au un uh, șomaj foarte crescut sau din potriva cele care au o rată a șomajului foarte mică nu sunt neapărat uh, țările care au fost cele mai afectate sau din potrivă neafectate de criză. Avem nevoie de o strategie pe termen lung pentru uh, politica de ocupare. Poate că nu e trist și nici uh, neapărat uh, un lucru îmbucurător că ai plecat, ne lipsești la Consiliu. Sper că o să putem să continuăm să lucrăm împreună, chiar dacă acum ocupi o altă poziție ne erai foarte utilă în Consiliu înainte. Putem să ajungem la un acord asupra temelor celor mai importante la summitul G20. Am putea discuta, am putea vorbi cu o singură voce, nu e imposibil. Domnul Huckmer ne întreabă cum ne putem pregăti pentru următoarea criză. Știm cu toții care este răspunsul. Să construim un sector financiar care să fie mai rezistent și să nu creăm bule financiare, așa cum am mai văzut înainte. Avem nevoie de instituții financiare care să poată face față șocurilor și economii de piață mai solide. Dar, oricum ar fi, toate aceste chestiuni trebuie tratate pe termen lung. Încă o dată, în ce privește rata șomajului, da, întrebarea de la domnul Dominici, ce am văzut de la, din primăvară încoace este că lucrurile nu ă, atunci când lucrurile cunosc o oarecare ameliorare, aceasta nu durează neapărat. Când e primăvara aici, încă este zăpadă la Stockholm dar n-are sens nici să fim pesimiști. Chiar dacă uh, unii exportatori acum uh, văd capătul tunelului, asta nu înseamnă că um, urcăm deja panta și că criza s-a terminat, din păcate. În ce privește cheltuielile uh, publice, finanțarea directă, S-au spus foarte multe lucruri despre piețele financiare, dar există și niște mecanisme de disciplină financiară. Și faptul că țările noastre își măresc datoria emitând bonuri uh, este una dintre probleme care ar trebui avută în vedere atunci când vrem să ieșim din criză și să vedem ce facem cu piața acestor bonuri de trezorerie. Ultima întrebare. Ce putem face pe termen lung pentru a avea mai multă flexibilitate? Politici precum uh, educația, îngrijirea copiilor, uh, securitatea socială, sistemul fiscal – toate acestea sunt de competență națională, trebuie să rămână de competență națională. Putem să avem o abordare la nivel european, una dintre ele este strategia Lisabona, dar toate exemplele pe care le-am enumerat, de exemplele de politici, sunt de competență națională și trebuie să rămână așa. Mulțumesc! Cred că Anders v-a dat răspunsuri complete și exhaustive la întrebări și am să încerc să închei și să vă spun că mă bucur că am putut să fiu aici printre dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție și pentru întrebări. Președinta, mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prezență și sperăm să vă putem primi din nou la sfârșitul mandatului dumneavoastră la președinția Uniunii Europene. Mai avem un foarte mic punct pe ordinea de zi și anume să vă anunț că următoarea, următoarele noastre reuniuni vor avea